Nous allons maintenant aborder le prochain Acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, situația drepturilor <clears throat> omului în Columbia. Odată cu acest subiect, reluăm o bună tradiție a dezbaterilor privind drepturile omului, moștenită de la legislatura precedentă. Această primă dezbatere, așa cum a fost decisă de către coordinatori, Uh, vizează situația sindicatelor din Columbia, îi întâmpină și cu căldură pe orator, dar și pe celelalte persoane interesate, membrii altor comisii, uh, inclusiv Comisia FED, uh, Comerț Internațional, Subcomisia Drepturilor Omului, de asemenea, bun venit domnului Salafranca, președintea delegației, delegației Parlamentului la adunarea parlamentară Eurolat. De asemenea, Uh, urez bun venit, în mod special, și domnului viceministru columbian al muncii, domnul Ricardo Andres Echeveri Lopez, care va reprezenta guvernul columbian uh, alături de Eh, excelența sa, domnul ambasador. Uniunea Europeană deține legături economice și politice strânse cu Columbia și este foarte normal ca Parlamentul nostru să urmărească cu multă atenție situația drepturilor omului din această țară. Am primit recent eh, informații care ne arată că există o recrudescență a atacurilor împotriva sindicaliștilor în această țară, un climat ostil eh, față de muncitorii care, lucrătorii care își apără drepturilor informațiile sunt uneori contradictoare și, contradictorii și sper că dezbaterea de față va clarifica lucrurile. Comisia Comerț Internațional a prevăzut un schimb de vederi privind Columbia miercuri, care se va uh, concentra pe problema preferințelor generalizate SPG+. După cum știm cu toții, există și o dezbatere destul de aprinsă privind negocierile pe care Uniunea Europeană le duce privind un acord de liber schimb cu Colombia. Având în vedere domeniul de acțiune al comisiei noastre, dezbaterea se va concentra astăzi asupra legăturii între drepturile omului și dezvoltare. Colombia uh, beneficiază de un instrument pentru cooperare și dezvoltare și va primi în acest sens 160 milioane de euro pe perioada 2007-2013, conform documentului de strategie de țară. Ne vine răspunderea de a vedea și de a însoți acest ajutor, acest dialog și a le folosi pentru a susține drepturile omului. Acum dau cuvântul domnului Mitchell, care va prezenta subiectul înainte de a asculta și restul vorbitorilor de astăzi. Domnule Mitchell, aveți cuvântul. Trei minute. Well, thank you, Madam Mulțumesc, doamnă președinte. Este prima audiere pe acest uh, subiect și din partea noastră a Irlandei și în perspectiva experienței noastre cu drepturile omului și cu sindicalismul, îmi pare foarte bine că am abordat acest subiect în ce privește Columbia. Ați vorbit uh, despre banii care vor merge în această țară, 160 de milioane între 2007-2013 și mai bine de 20 de milioane vor susține eforturile de justiție și drepturile omului în această țară. Vom auzi aici pe domnul Vanegas, organizație sindicală columbiană, CUT, și dânsul a venit din Columbia pentru a asista la această dezbatere. De asemenea, doamna Dumbia Henri, de la Organizația Mondială a Muncii, de la Geneva. Și ați vorbit deja despre prezența domnului viceministru al muncii, domnul Ricardo Andres Eșeveri Lopez și a domnului ambasador al Columbiei. Deci avem o reprezentanți foarte diversi din Columbia la această dezbatere. Acum, ca element introductiv a acestei dezbatere, după câte știm, Columbia are multe probleme umanitare și de drepturile omului, inclusiv uh, dispariții, uh, ucideri, asasinate, uh, Uh, și încălcări ale drepturilor omului și o, deci o violență generalizată, iar lucrătorii, mai mult decât atât lucrătorii uh, din sindicate sunt, uh, fac obiectul acestor acte violente. Columbia are o situație uh, aparte în lume de violență și este inacceptabilă. Uh, sperăm că vom auzi aici uh, lucruri privind progresele făcute până acum, însă să nu uităm că e vorba de situații inacceptabile. Uh, sindicatele crimei organizate um, atacă oameni inocenți și nu numai lucrători care sunt în sindicate, dar uh, copiii, soțiile lor și așa mai departe sunt victime ale acestor uh, probleme. Așa că suntem foarte îngrijorați de situația tuturor omului în această țară și sperăm că vor exista schimbări în curând. Deci trebuie să ne menținem o presiune asupra uh, acestui subiect pentru că presiunea asupra celor din sindicat în această țară sunt absolut inacceptabile. Așa că dau cuvântul următorului uh, vorbitor. Înainte de aceasta, doamna președinte, vă mulțumesc foarte mult. Dau cuvântul domnului Vanegas, care uh, vine de la organizația CUT din Columbia, organizație sindicală, și vă rog frumos să respectați timpul de vorbit. Aveți deci 10 minute. Buenas tardes agradecer la Bună ziua! Aș vrea să mulțumesc uh, Comisiei de Dezvoltare pentru că m-a invitat în numele sindicatelor pentru a vă putea spune care este situația drepturilor omului. Și trebuie să ținem cont că la discuțiile politice se discută despre uh, aprobarea sau dezaprobarea unui tratat referitor la drepturile omului în Columbia și este decisivă această chestiune în ceea ce privește suspendarea uh, acordurilor uh, comerciale cu Columbia. În acest raport Vrem să ne exprimăm preocupările referitoare la situația drepturilor omului și la violările sistematice ale, ale drepturilor omului. În multe cazuri, așa cum uh, ONU a stabilit, au existat foarte multe încălcări. Există uh, în Columbia un număr foarte mare de violări ale drepturilor omului. 60% Uh, dintre liderii uh, sindicali din Columbia au fost asasinați în ultimii ani. Foarte multe asasinate au avut loc în 2000 și în 2007 au fost 39 de asasinate. Toate aceste cazuri uh, Uh, sunt, uh, sunt uh, se, în aceste cazuri infractorii beneficiază de suspendarea pedepsei. 98% dintre uh, aceste uh, fuziuni s-au menționat, însă există sistematic violări uh, de drepturile omului și cam 260 de amenințări s-au înregistrat în 2009 Uh, direcționate către liderii sindicali din Columbia. Au fost atacuri sistematice, uh, și toate aceste cazuri s-au soluționat cu suspendarea pedepsei. De asemenea, violări uh, referitoare la uh, integritatea fizică a liderilor sindicali au existat în ultimii ani din 1996 uh, încoace. Se poate spune așadar că există o violare sistematică a drepturilor omului direcționată către liderii sindicali. 563 de uh, sindicaliști au fost asasinați în această perioadă și 36,6% dintre aceste încălcări au avut loc în ultimii 23 de ani. Au existat uh, peste 3700 de violări de drepturi ale omului. Conform raport, rapoartelor naționale, a existat o reacție a statelor pentru că uh, statul trebuie să uh, garanteze prin Constituție dreptul la viață al cetățenilor columbieni. Guvernul columbian însă nu reușește să uh, mențină această, acest drept, pentru că există foarte multe cazuri în care acest drept este încălcat. Așadar, există foarte mulți sindicaliști care cad victimă grupărilor paramilitare. Există uh, și cazuri în care au fost condamnări uh, ale unor ofițeri înalți din uh, armată și au fost anchete de-a dreptul scandaloase. Cel mai uh, recent scandal a avut loc în ianuarie și încă este anchetat cazul peste uh, 1600 de uh, cazuri au fost crime îndreptate împotriva uh, sindicaliștilor. Aceste cifre uh, arată că există un fenomen de combatere, dar uh, din păcate, în sistemul judiciar nu se ajunge la condamnarea acestor vinovați. Aceste cifre arată așadar că există o criză la nivelul respectării drepturilor omului și că uh, există o uh, violență foarte uh, pronunțată, îndreptată împotriva sindicaliștilor. Guvernul, de fapt, încearcă să ascundă dimensiunile reale ale problemei. Este o situație de violență permanentă, există atacuri uh, succesive, sistematice și această violență trebuie privită ca un genocid la nivel politic îndreptat împotriva sindicatelor. Organizațiile uh, muncitorilor și organizațiile care apără drepturile omului sunt peste 400 de organizații ale societății civile colombiene, vin în uh, sprijinul Confederației Federației uh, Europene ale a sindicatelor și am discutat uh, această problemă și anume să nu se semneze uh, acordul comercial între Columbia și UE, pentru că uh, problema ar fi că recunoaștem uh, angajamentul UE în ceea ce privește respectarea drepturilor omului. Este o problemă foarte delicată. Columbia, unde încă există asasinate și uh, s-a luat în considerare acest caz uh, și în, uh, în alte state. De exemplu, în Canada au fost uh, discuții, uh, de asemenea statele nordice au discutat această problemă. Așadar, semnarea unui astfel de acord de uh, comerț liber cu Columbia a fost suspendată. Nu înțelegem cum un guvern care uh, este put sub semnul îndoielii datorită acestor încălcări ale drepturilor omului poate să se aștepte uh, ca noi să nu ținem cont de aceste uh, cazuri repetate de violență este nevoie de dialog social și trebuie să ne asigurăm că guvernul colombian va respecta angajamentul în acest sens. Așadar, chestiunea trebuie luată în considerare în dezbaterile politice în ceea ce privește acordul de uh, liber schimb cu uh, Columbia și Uniunea Europeană. Reprezentanții uh, Uh, mișcările sindic- mișcărilor sindicale europene sunt recunoscători pentru această decizie și colegul meu, domnul Manuel Chavez, ar vrea să uh, vă transmită salutări și să vă mulțumească pentru că ați uh, luat în discuție această problemă. Mulțumesc foarte mult. Dau acum cuvântul doamnei Dumbia Henri, care reprezintă Organizația Internațională a Muncii. Aveți 10 minute. Thank you. Thank you for giving... Mulțumesc, mulțumesc că ați acordat și Organizația Internațională a Muncii ocazia de a vorbi astăzi, aș dori să fac o distinție foarte clară între Biroul Internațional al Muncii și Organizația Internațională a Muncii. Eu voi vorbi în numele Biroului Internațional al Muncii. Uh, noi suntem secretariatul Organizației Internaționale a Muncii, mm, deci nu am uh, o viziune personală, ci reflect aici uh, perspectiva Biroul Internațional al Muncii. Sunt probleme de microfon. Columbia a ratificat Convenția privind libertatea sindicală și dreptul sindical numărul 87 și Convenția numărul 98 privind dreptul sindical și negocierile colective. Uh, organismele de supervizare ale uh, Biroului Internațional al Muncii, și anume Comitetul de Experți privind aplicarea convențiilor și recomandărilor și Comitetul privind uh, libertatea sindicală, au făcut observații privind aplicarea în lege, în plan juridic și în practică acestor convenții de la sfârșitul anilor 80. Organismele de supervizare au analizat acuzațiile privind acte de violență împotriva sindicaliștilor, peste o mie de crime crime au fost um, analizate în acest sens și situația de impunitate, de lipsă de sancționare. Uh, și și-a uh, afirmat uh, îngrijorarea. Guvernul a menținut um, Uh, opinia că situația uh, complexă de violență din Columbia, uh, da, datorată acțiunii grupurilor paramilitare și grupurilor de gherila, precum și a traficului de narcotice, a afectat toate sectoarele societății. De asemenea, s-au făcut și observații din punct de vedere juridic au fost organizate mai multe misiuni directe uh, de către Biroul Internațional al Muncii în Columbia în cursul anilor 1990, dar nu s-a obținut niciun progres semnificativ. În 1998 s-a înaintat o plângere privind nerespectarea Convenției numărul 87, uh, o plângere care a fost deci înaintată de către 25 de delegați împotriva Columbiei, uh, în conformitate cu articolul 26 al Constituției uh, ILO. Um, Comitetul privind libertatea sindicală și organismul de conducere al ILO a decis să nu stabilească o comisie de anchetă imediat și a sugerat să se organizeze o vizită directă în anul 2000. Uh, în urma acestei misiuni, guvernul a întreprins măsurile necesare pentru a ratifica Convenția numărul 151 privind relațiile de muncă și Convenția numărul 154 privind negocierile colective. De asemenea, a decis să modifice sau să abroge uh, uh, un număr foarte important de texte, de acte normative și să uh, aloce resurse pentru protecția uh, liderilor de sindicate și a membrilor de sindicate. În acea perioadă, guvernul a decis să creeze un comitet special, o comisie specială pentru gestionarea conflictelor privind uh, dreptul sindical. Uh, privind libertatea sindicală. La câțiva ani după această misiune, după ce s-au evaluat măsurile uh, luate, s-a menținut îngrijorarea uh, extrem de profundă privind cazurile de violență împotriva uh, sindicaliștilor, iar uh, organismul de conducere al ILO a decis să nu uh, creeze totuși o, să nu ființeze, totuși o comisie de anchetă. Între 2000 și 2007, un reprezentant special al, director, al directorului general ILO a um, vizitat um, Columbia. Uh, au fost lansate proiecte de cooperare tehnică, iar în 2006 s-a încheiat un acord tripartit privind uh, libertatea sindicală și democrația. Acest acord a fost semnat de către reprezentanții guvernului și partenerii sociali la Geneva. În, 2009, îmi cer scuze, um, Uh, comitetul privind aplicarea uh, standardelor a analizat din nou aplicarea Convenției numărul 87 de către Columbia și a invitat guvernul să continue um, să beneficieze de asistența ILO în acest sens. Uh, guvernul și partenerii sociali și-au arătat angajamentul de a întări dialogul social în, în Columbia. În urma conferinței de la Geneva din 2009, uh, guvernul columbian m-a invitat să vizitez uh, țara prin intermediul, uh, mi-a transmis invitația prin intermediul ambasadorului Columbiei mm, pentru a afla care este progresul realizat în ceea ce privește implementarea concluziilor Comisiei privind aplicarea standardelor în aplicarea Convenției numărul 87 și pentru a vedea care este evoluția aplicării acordului tripartit. În cadrul acestei misiuni și în conformitate cu concluziile Comitetului uh, uh, privind aplicarea standardelor, unul din obiectivele principale ale vizitei mele a fost de a beneficia de informații privind măsurile adoptate în combaterea violenței care afectează mișcarea sindicală și în combaterea impunității. Uh, doi, aspectele legislative care au fost um, care au făcut obiectul observațiilor înaintate de comitetul de experți și, trei, funcționarea comisiei speciale care gestionează um, um, plângerile, reclamațiile înaintate ILO. În timpul misiunii am primit informații din partea tuturor părților implicate pe toate aceste subiecte. În ceea ce privește măsurile luate pentru um, combaterea violenței care afectează mișcarea sindicală și impunitatea, am primit informații privind măsurile legislative și de alt ordin care au fost adoptate pentru rezolvarea acestei probleme. Toate părțile implicate mi-au uh, transmis statistici privind actele de violență în general și privind actele de violență uh, împotriva uh, sindicaliștilor precum și date legate de investigațiile și condamnările celor responsabili de astfel de acte. Protecția liderilor și membrilor de sindicat a fost de asemenea abordată în cadrul acestor întâlniri. Uh, cazul 1787 a fost analizat uh, uh, în fața Comisiei de, privind libertatea sindicală și a fost de asemenea discutat în cadrul misiunii mele. În ceea ce privește aspectele juridice, uh, am uh, ținut cont mai ales de deciziile care s-au referit la problemele ridicate în acest sens și de impactul pe care l-au avut aceste decizii. În ceea ce privește funcționarea Comitetului Tripartit, Comisiei Tripartite, am, uh, privit, uh, am primit de asemenea informații. Toate părțile au accentuat nevoia de a îmbunătăți funcționarea acestei comisii. Uh, la sfârșitul acestei emisiuni am sugerat că pot fi luate mm, măsuri concrete legate de toate aceste aspecte. Uh, guvernul uh, mi-a transmis o comunicare prin intermediul ministrului protecției sociale și s-a angajat să adopte mai multe măsuri legate de problemele ridicate de Comisia de Experți și de Comisia privind uh, uh, aplicarea standardelor și Comisia privind uh, libertatea sindicală. De asemenea, pot să vă ofer informații privind aceste angajamente, angajamente legate de actele de violență și impunitatea, angajamente privind protecția liderilor și membrilor de sindicate, precum și privind funcționarea instituțiilor și uh, despre cazurile care au fost uh, uh, înaintate Comisiei uh, de Experți. Și, în final, privind asistența tehnică de care beneficiază Columbia din partea ILO. Nu am vrut să le uh, reiau pe fiecare în detaliu, uh, având în vedere timpul limitat. Comisia de experți privind aplicarea convențiilor și a recomandărilor a înaintat uh, niște observații în 2009, observații pe care le-am distribuit uh, Comisiei dumneavoastră și asta în mod excepțional pentru că raportul oficial al Comisiei nu a fost încă publicat. Așadar, în aceste concluzii, Comisia a afirmat, a, a notat cu interes sau cu satisfacție că uh, a, a notat cu satisfacție și cu interes toate aceste angajamente luate de guvern și a solicitat Columbiei să um, sublinieze în raportul său uh, ce evoluții, ce progrese au fost înregistrate. Uh, observațiile demonstrează că un, au că un număr important de restricții privind uh, dreptul sindical, privind dreptul la grevă, privind dreptul de, uh, de negociere colectivă în sectorul public au fost um, eliminate prin intermediul uh, unor noi acte normative sau prin intermediul deciziilor curții constituționale, ceea ce înseamnă că foarte multe din problemele legale, juridice, uh, au fost rezolvate. Uh, Comisia privind libertatea sindicală va examina cazul numărul 1787, care uh, conține uh, acuzații de acte de violență încă din anii 1990 în cadrul sesiunii sale din martie 2010 și speră că va fi informat în acel moment asupra măsurilor și angajamentelor luate de guvern privind violența, actele de violență împotriva sindicaliștilor și impunitatea. În acest sens, trebuie observat că după mulți ani de uh, absența rezultatelor în ceea ce privește condamnarea autorilor acestor acte de violență împotriva sindicaliștilor, guvernul a informat ILO despre 218 sentințe care au fost luate împotriva autorilor uh, asasinatelor uh, sindicaliștilor din ultimii ani. De asemenea, Trebuie remarcat că informațiile de care am beneficiat în cadrul misiunii mele din octombrie 2009 subliniază o, descreștere import- o scădere importantă a crimelor împotriva membrilor de sindicate, 205 în 2001, 196 în 2002, 38 în 2008 și 23 în 2009. Iar angajamentele luate de către guvern includ Uh, și uh, resurse financiare, um, o cantitate importantă de resurse financiare pentru uh, continuarea procesului de protecție a sindicaliștilor, precum și pentru eradicarea impunității prin alocarea unor resurse financiare substanțiale procurorului general și sistemului judiciar. De asemenea, este foarte important ca uh, asistența tehnică din partea Uniunii Europene să abordeze și um, punctele slabe remarcate de uh, comisiile din cadrul ILO. Este vorba despre uh, ajutoarele externe, politicile comerciale și uh, dialogul politic. Cooperarea între Uniunea Europeană și ILO a fost întărită în ultimii ani și totuși au fost foarte puține cazuri în care Comisia Europeană a susținut programe concrete și, procre- și proiecte care vin să uh, uh, sprijine uh, țările de genul Columbiei. Vă mulțumesc foarte mult! Voi da acum cuvântul viceprimului ministru colombian al muncii, domnul Ricardo Andrés Severi Lopez și domnului ambasador al Columbiei. Aveți 10 minute împreună. Señora presidenta, señores. Doamna președinte, domnilor și domnilor deputați. Sunt recunoscător că îmi dați ocazia astăzi să vorbesc în această uh, incintă pentru a <clears throat> poate pentru a uh, opri uh, anumite zvonuri, pentru a pune capăt anumitor temeri care se fac auzite în ceea ce privește situația din Columbia. În primul rând vreau să vă spun că guvernul columbian este foarte uh, trist uh, în ceea ce privește crimele uh, comise împotriva sindicaliștilor colombiani. Cred că ce privește, în ceea ce privește cifrele din 2001 trebuie să relativizăm 27.800 de cetățeni colombiani au fost uh, asasinați. O cifră astronomică pe care noi o contestăm cu tărie. 2009, 15.000 de persoane care au fost asasinate. Iarăși o cifră extrem de ridicată, dar care uh, prezintă totuși 47% scăderea criminalității în rândul cetățenilor colombiani, iar în 2001 205 sindicaliști au fost asasinați. O cifră absolut groaznică care ne sperie și care, bineînțeles, că ne acopere de rușine pe scena internațională, iar în 2009, conform datelor oficiale, 28 de sindicalești au fost asasinați. Iar conform datelor sindicatelor, 40 de persoane și-au pierdut viața în aceste condiții. Deci dacă facem puțină matematică și plecăm de la cifrele guvernului sau dacă plecăm de la cifrele sindicatelor, există totuși o scădere semnificativă de peste 60% a criminalității sau actelor de asasinat împotriva sindicaliștilor. A spune astăzi că există o politică de asasinare sistematică a liderilor sindicali nu este un lucru adevărat. Fie că luăm cifrele oficiale, fie că luăm statisticile guvern, uh, sindicatelor, putem să vedem că există o scădere semnificativă de 86% uh, a actelor de asasinare sau asasinat împotriva sindicaliștilor. Noi, bineînțeles că contestăm contabilitatea ținută de organizațiile sindicale, pentru că de multe ori cifrele pe care ei le dau sunt mult mai semnificative decât cele ale noastre. În 2001, 205 asasinate, conform cifrelor noastre, însă sindicatele prezintă o altă sumă, o altă cifră, iar un an mai târziu avem iarăși o discrepanță între cifrele oficiale și cele ale sindicatelor, iar în 2007 26 de o parte, 29 pe de altă parte, adică din partea sindicatelor. Deci, există mai multe idei. În primul rând, trebuie ca să, ca să putem să contabilizăm aceste asasinate, trebuie să avem de face cu persoane care sunt membre de sindicat, în mod activ. Însă vedem că situația este puțin diferită. Dacă ne uităm la cifrele din 2009, vedem că există persoane contabilizate, dar care nu erau membre de sindicat. Așa că cred că ar trebui să ne punem de acord asupra unor principii omogene pentru a putea să, ca să avem indicatori coerenți, altfel nu vom progresa. Noi suntem gata să ne revizuim propriile date, dacă doriți să includeți aici alți lideri uh, proeminenți din mișcarea privind drepturile omului. Însă avem nevoie de cooperare uh, cu dumneavoastră, organizațiile sindicale din Columbia, pentru ca să avem indicatori coerenți și corecți. Iată, deci, acest mesaj privind procentele pe care noi doream să-l uh, transmitem aici. Nu există o politică de stat în Columbia pentru a eradica sindicaliști din această țară. Suntem o țară uh, care uh, trăiește conflicte armate și uh, avem probleme din partea organizațiilor paramilitare și a farcului, deci acte teroriste care terorizează populația. Suntem uh, confruntați cu o serie de riscuri și uh, bineînțeles că populația sau sindicatele nu sunt scutite de aceste acte de violență. Uh, însă guvernatorii regiunilor, ziariștii din această țară, uh, au și ei uh, parte de astfel de acte groaznice. Am asistat la decapitarea unui lider uh, dintr-o regiune și așa mai departe. Însă să nu uităm că dacă vine vorba de protecția statului, sindicaliștii sunt cei care se bucură de o astfel de protecție garantată de statul columbian. Și avem un serviciu special de la Procuratura Generală care investigează tocmai aceste crime împotriva sindicaliștilor. Și atunci când vorbim de nepedepsirea sau impunitatea acestor acte, aș dori să vă amintesc că până în anul 2000 numai o singură sentință a fost uh, adoptată, însă mai, uh, din 2000 încoace 79 de sentințe au fost pronunțate. Cu totul, peste 200 de sentințe au fost pronunțate în aceste cazuri. Deci, 234 de sentințe în șapte ani de guvernare au fost, deci, pronunțate în ceea ce privește asesinarea uh, sindicaliștilor. Deci, încă o dată, Procurorul General are o celulă special dedicată asasinatelor împotriva sindicatelor și aceștia beneficiază, pe de altă parte, de o protecție sporită a statului. Iar, încă o dată, sentințe au fost pronunțate împotriva asasinatelor sindicaliștilor. Bineînțeles că există populații cu risc sporit <clears throat> și sindicaliștii fac parte din uh, uh grupa de risc, uh, în uh, Columbia. Aproximativ 6 milioane de dolari au fost cheltuiți în protecția acestor personalități în anul 2001 din 13, și 13 milioane în 2009. Iată de ce putem să uh, spunem că guvernul se preocupă de siguranța sindicaliștilor și a mișcării sindicale. Deci, în 2001 am investit 6 milioane în aceste activități de protecție, iar uh, în 2009 s-a ajuns la 13 milioane. Deci, iată, bani, investiții semnificative. Mai mult de 10 milioane de e, e, uh, dolari cheltuiți pentru protecția membrilor sindicatelor. Deci nu putem să spunem că ei sunt lipsiți de protecție. Haideți să vedem ce spun cifrele și ce spun realizările. Niciun membru de sindicat care beneficiază de programul de protecție nu a fost asasinat în Colombia. Ei sunt protejați protejați mult mai mult decât restul populației care poate să sufere de astfel de atacuri și de atentate la viața proprie. Bineînțeles, Columbia suferă de o violență endemică. Și deci, Trebuie să ne amintim că această violență nu este adresată numai împotriva sindicaliștilor din Columbia, ci uh, împotriva uh, cetățenilor din această țară în general. Doamne președinte, aș dori să vă mai spun ceva legat de progresele pe care le-am realizat privind uh, <clears throat> legislația pe acest domeniu. Am avut recent, am adoptat o lege, 1309, care a fost adoptată tocmai în urma morții unui lider de sindicat. Este vorba de sentințe care duc la pedepse de 20 până la 30 de ani, pedepsa maximă din uh, țara noastră, care uh, poate fi uh, pronunțată împotriva uh, unei persoane care se face vinovată de uh, atac împotriva unui sindicalist, iar în ceea ce privește dreptul de asociere, libertatea sindicală și aici sau au uh, pronunțat hotărâri și sentințe, deci încercăm să îmbunătățim lucrurile, să îmbunătățim sistemul. Ce a spus antevorbitorul meu este adevărat. E adevărat, trebuie să protejăm sindicaliștii, trebuie să punem capăt violenței din Columbia, dar noi am Tocmai am pus la punct un program de, democratic în acest sens, doamna președinte. Uh, Cred că rapoartele publicate sunt extrem de clare. Există progrese înregistrate în Columbia privind protecția sindicaliștilor. Am primit delegații din partea ILO, din partea Confederațiilor Sindicale Internaționale, din Parlamentul dumneavoastră și așa mai departe. Uh, am primit astfel de, astfel de vizite și vom continua să primim în continuare. Suntem deschiși pentru a da informații și dorim să vă cerem sprijinul și cooperarea pentru ca să putem să continuăm lupta noastră. Vom continua să uh, uh, ne preocupăm de această situație pe baza cifrelor date. Iată situația în țara mea. Doamna președinte, aș dori să vă spun că pe 17 decembrie s-a făcut o declarație comună uh, care <clears throat> cuprinde opt aliniate și prin care se uh, face, se pronunță o condamnare a violenței din Columbia. Însă, uh, în ciuda acestei declarații comune, pe 20 ianuarie anul acesta, documentul comun a fost dezmințit de una dintre organizații. Deci, violența este încă un blestem pentru țara noastră. Uh, doamna președinte, timpul s-a scurs pentru dumneavoastră. Mulțumesc. 30 secunde, deci. Deci, vreau să vă cer să ne ajutați să cooperăm pentru a lupta împotriva acestui blestem al violenței Columbia. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Uh, <clears throat> Trecem acum la întrebări. Domnul Salafranca are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să vă mulțumesc pentru că ne-ați permis să participăm la această reuniune cu o tematică foarte importantă, drepturile omului. Și în contextul dat, Columbia este o putere importantă din punctul de vedere al Uniunii Europene, pentru că este un partener foarte important în dialogul cu UE. Și trebuie să ținem minte unele lucruri eu însumi am avut onoarea de a fi observator la um, alegerile din 2001 și alți membri au făcut de asemenea parte din delegația respectivă și au avut ocazia să discute cu FARC și cu Marilanda și eu am fost uh, unul dintre semnatarii rezoluției Parlamentului European care uh, decidea să se includă FARC pe lista de organizații teroriste. În ceea ce privește angajamentul uh, în sensul apărării drepturilor omului, acesta este o chestiune diferită. Sigur că Columbia a făcut progrese serioase în acest sens și există un mandat dat uh, Comisiei Europene în ceea ce privește realizarea unei asocieri uh, și uh, sprijinirii statelor care întâmpină greutăți. Iar Parlamentul nostru a adoptat patru rezoluții spunând că această, acest acord ar trebui semnat cât mai curând posibil la summitul de la Madrid, probabil. Cred că există controverse, dar trebuie să facem diferența între 28 de lideri sindicali uciși și cifrele anterioare. Sigur că faptul că aceștia au fost uciși este uh, un motiv de îngrijorare, dar uh, reprezentanții sindicatelor au spus foarte, lucru, foarte clar acest lucru și anume că situația din țară ar trebui să ne determine să avansăm cu uh, acordul de asociere cât mai curând posibil. Cred că ar fi uh, nedrept, luând în considerare progresele mari pe care le-a făcut Columbia și în lupta împotriva terorismului și în lupta pentru drepturile omului, așa cum s-a văzut foarte clar și cum uh, raportorul special uh, pentru drepturile omului a arătat în septembrie, cred că ar fi foarte nedrept dacă atunci când uh, Columbia se străduiește să uh, îmbunătățească situația, să nu aibă sprijinul Uniunii Europene. Este o chestiune pe care trebuie să ne opunem uh, în discuție. Uh, și, de asemenea, o întrebare către domnul Vanegas. Am înțeles că forța de muncă în Columbia este cam 90, 19 milioane. 18 milioane în sectorul public și un milion în sectorul privat. Vreau să întreb care este reprezentarea acestora și cred că ar trebui să ascultăm uh, și uh, sectorul uh, sindicaliștilor în această ședință. Suntem puțin în întârziere și de aceea voi limita timpul de, lu- de mm, luare de cuvânt la două minute. Acum are cuvântul domnul Mendes de Vale. Eh, Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt de acord cu aproape toate chestiunile menționate de domnul Franco și din moment ce nu am decât două minute am să încerc să fiu foarte concis. În primul rând să ținem cont de faptul că guvernul columbian uh, se confruntă cu o situație foarte serioasă în ceea ce privește drepturile omului în Columbia. Este o, o situație delicată, dar a fost mai rău în trecut. Așadar, trebuie să vedem că există progrese pozitive. În al doilea rând, guvernul columbian a recunoscut uh, natura uh, negativă a acestei situații și uh, a îmbunătățit situația în contrast cu realitățile din trecut. Așadar, de exemplu, s-au înaintat plângeri către guvernul columbian și au existat părți afectate de situația existentă în trecut. Uh, bineînțeles că trebuie trecut la acțiune pentru a se restabili credibilitatea guvernului și aș vrea să sugerez trei puncte. Cred că este important ca guvernul columbian să se preocupe de uh, chestiunea de chestiunea um, condamnărilor false. Au existat foarte multe cazuri și este foarte important să discutăm uh, referitor la legislația care apără victimele, care sunt canalele parlamentare, pentru că, de exemplu, a existat legislație respinsă și este foarte important din punctul meu de vedere ca guvernul columbian să aibă o un plan de acțiune la nivel național pentru drepturile omului. În al uh, treilea rând, dre uh, societatea civilă. Guvernul columbian trebuie să facă gesturi pozitive și să încurajeze parlamentarii să fie în favoarea uh, societății civile columbian, columbiene pentru că ea va sprijini activitatea guvernului în acest sens. Domnule Cashman, aveți cuvântul două minute. Sunt de acord cu tot ce a spus domnul Micen mai devreme. Au existat îmbunătățiri, dar există și preocupări foarte mari. Sigur că au existat îmbunătățiri și se poate discuta dacă au fost 28 sau 40 uh, de victime dar sunt 40 de oameni care au fost asasinați și ar fi putut prevenite, fi prevenite acele asasinate. Așadar, eu cred că nu ar trebui să ratificăm acest acord până nu există dialog la nivel politic în continuare și îmi pare bine că s-a desemnat uh, un reprezentant în acest sens în ceea ce privește acordul cu uh, sindicatele. Guvernul susține că s-a îmbunătățit relația cu sindicatele. Îmi pare foarte rău, dar eu văd uh, că prin nesemnarea acordului am ajuns la un instrument foarte eficient pentru a evita uh, alte încălcări ale drepturilor omului pentru a ne asigura că drepturile omului sunt protejate prin lege. Și acest Parlament trebuie să fie coerent și să aplice sistematic aceeași linie de gândire. Indiferent dacă discutăm de uh, interiorul Uniunii Europene sau de afara ei. Salut uh, orice contradicție. Nici Norvegia nu a ratificat acordul și există alte acorduri uh, cu alte state importante și ar fi o schimbare benefică să uh, rupem această solidaritate și să ne asigurăm că uh, drepturile omului și libertățile fundamentale sunt uh, Uh, corect apărate. Nu vreau să am prieteni în acest sens. Bien, je voudrais tout... Aș uh, dori să-i mulțumesc uh, domnului Michel pentru că a organizat această zi Permiteți-mi să reamintesc câteva fapte care au fost citate aici. În 2009, Columbia și-a reînnoit statutul de sistem de preferințe plus, semnând cele 27 de uh, convenții în materie de drepturile drepturi, în materie de drepturile omului și mediu. Um, drepturile omului continuă să fie încălcate în Columbia, dacă luăm în considerare cifrele prezentate. 76% uh, din sindicaliști uh, sunt uh, asasinați în Columbia. Chiar dacă aceste cifre scad în ultimii ani, uh, uh, chiar dacă sunt mai puțini sindicaliști uh, omorâți în ultimii ani, asta nu înseamnă că lucrezi mai puțin grave. În curând o să mai este niciunul care să fie omorât. În orice caz, americanii au blocat orice semnare a acordului de liber schimb și ca un astfel de acord să aibă loc, trebuie să existe măsuri de securitate pentru siguranța deci, a lucrătorilor și politici de mediu. în cazul uh, Sri Lanka, um, uh, statutul de SPG, uh, deci de sistem de preferințe generalizate plus, a fost retras acestei țări tocmai din cauza de încălcarea, drepturile, încălcarea drepturilor omului. Săptămâna trecută la Lima, discuțiile cu Peru și cu Columbia au um, continuat tocmai cu aceste două țări care sunt cunoscute pentru încălcările drepturilor omului. Aș vrea să cer aici în mod formal, așa cum au făcut și alți colegi, aș vrea deci să solicit comisiei să se lanseze o anchetă privind drepturile omului în Columbia, așa cum s-a întâmplat și în Sri Lanka și să se suspende negocierile pentru încheierea unui acord comercial, atât timp cât nu se ia în considerare această problemă extrem de gravă. Uh, Uniunea Europeană este cea care uh, și-a fixat uh, obiectivul ambițios de a fi apărătorul drepturilor omului și cum putem noi să facem mai puțin decât colegii noștri americani în acest domeniu. Vă mulțumesc! Domnul Rovit. Aș dori să vă felic, să felicit și eu uh, pe domnul Mitchell și uh, această comisie pentru um, organizarea acestor discuții. De asemenea, vreau să fie foarte clar că uh, am fost implicat în campania privind drepturile omului în Columbia de mulți ani și am, mi-am exprimat îngrijorarea în acest sens. Uh, se pare că două treimi din asasinate au avut loc tocmai din cauza complicității organismelor de stat. Aș dori să mulțumesc ministrului columbian pentru că este astăzi printre noi și uh, pentru că a um, subliniat incoerența anumitor cifre, dar dacă există un dialog, dialog între Columbia și Uniunea Europeană, uh, cum uh, vom putea lucra mai eficient uh, în uh, ceea ce privește dreptul omului dacă se semnează acordul de liber schimb? Cum vom putea îmbunătăți acest lucru dacă dialogul există deja? De asemenea, s-a încercat uh, uh îmbunătățirea cadrului legislativ și a diferenței care există între ceea ce prevede legea și ceea ce este implementat. Totuși, aceste probleme legate de crimele împotriva sindicaliștilor vor rămâne de competența statului, dar credeți că Credeți că statul este responsabil de aceste cazuri și sunteți gata să recunoașteți că două treimi din aceste cazuri sunt datorate tocmai complicității cu instituțiile statului? Și în al treilea rând, Comisia Europeană trebuie să răspundă următoarelor două întrebări. de ce nu există suficiente proiecte care să fie finanțate pentru um, combaterea acestor probleme. Și care este angajamentul dumneavoastră în acest sens dacă dorim să continuăm cu încheierea uh, acordului de liber schimb? Și, în al doilea rând, de ce justificați continuarea negocierilor privind acest acord de liber schimb atunci când uh, America și Canada nu um, fac acest lucru tocmai din cauza încălcărilor drepturilor uh, omului. Mulțumesc. Domnul Martinez. presidenta. Mulțumesc. O să încerc să fiu foarte concis, în primul rând. Apreciez eforturile făcute de guvernul columbian uh, pentru combaterea violenței. Accept ce, ce s-a spus aici, dar nu cred că putem spune același lucru despre cifre. Vorbim aici despre 60% din, uh, despre un procent de 60% din asasinatele care au loc la nivel mondial împotriva uh, sindicaliștilor. Uh, chiar dacă există o scădere, situația rămâne dramatică și sunt preocupat de acest lucru. Sigur, puteți să spuneți că grupul sindicaliștilor este numai unul din grupurile uh, de populație care sunt afectate de violență, dar oricum uh, și totuși Mm, crezând în uh, bunele intenții ale guvernului și în politicile guvernamentale, trebuie să spun că trebuie să cerem niște rezultate mai bune, trebuie să așteptăm mai multe de la guvernul colombian. Și uh, sunt, am fost prietenul unuia dintre, dintre cei mai importanți lideri sindicali uh, din Columbia Uh, reprezentând um, sectorul public. E vorba despre liderul sindicatului um, muzicienilor din Columbia și a fost uh, asasinat de către o grupare teroristă. După ce a reprezentat uh, Columbia timp de mulți ani la um, conferințele Organizației Internaționale ale a Muncii și este numai unul din multele cazuri care arată un proces care există de mulți ani și trebuie ca acest proces să se încheie acum. Sigur, sunt în favoarea tratatului despre care vorbim, sunt de acord uh, că trebuie să arătăm acela, aceeași abordare ca și în cazul celorlalte țări uh, latinoamericane, din America Latină. Uh, în orice caz, cred că trebuie să sprijinim autoritățile colombiene atunci când acestea sunt gata să-și asume niște angajamente. În orice caz, am fost șocat să aud uh, despre ceea ce s-a spus despre Statele Unite, ca și când ar fi un exemplu în ceea ce privește relațiile cu Columbia. Statele Unite au fost un aliat al Columbiei. Ministrul uh, colombian a explicat că aliatul lor principal nu a semnat acordul de liber schimb, deci a vorbit despre un aliat. Domnul Mitchell, mulțumesc. Aș dori să spun că accept ceea ce s-a spus la început, că s-au făcut multe progrese, știu care sunt dificultățile cu care se confruntă guvernul columbian, Uh, și în Irlanda, timp de 30 de ani, au avut loc uh, multe uh, cazuri de, de asasinate și știu cât de greu se controlează acest lucru, dar dacă ne uităm la diferența între 2001 și 2009 în ceea ce privește cifrele, se vede într-adevăr un progres, dar nu știu ce s-a întâmplat în 2002, 2003, 2004, 2005, pentru că nu am primit cifre uh, în acest sens, dar puteți fi sigur că în fiecare din acești ani au fost asasinați alți lideri sindicali. De ce? Pentru că ei reprezentau persoane care se află foarte des în situații dificile uh, de sărăcie extremă. Și, într-adevăr, recunoaștem progresul înregistrat, dar este o situație care continuă să fie inacceptabilă și Vorbitorul nu vorbește la microfon. Și ce s-ar întâmpla dacă cei 23 de sindicaliști uh, din, omorâți în 2009 uh, în Columbia ar fi fost omorâți în Franța, în Norvegia sau în altă țară. Um, suntem în continuare alarmați de aceste cifre, chiar dacă recunoaștem progresul care a fost făcut. Um, nu am înțeles foarte bine ceea ce s-a spus despre coerența cu partea de dialog. Există un subgrup în comisia noastră Uh, pe acest subiect și aș dori, și aș dori să am mai multe informații. Și această întrebare a fost pentru ILO. Și acum o întrebare pentru ministrul columbian. Am primit un uh, document uh, privind vizita raportorului ONU în Columbia. Și știu că ministrul a vorbit despre asasinarea, asasinatele comise de teroriști și despre protecția care este asigurată sindicaliștilor, dar această protecție nu seamănă mai mult cu acțiuni de spionaj. Vă mulțumesc! Mulțumesc, spune doamna președinte, trebuie să încheie acum lista de vorbitori pentru că nu mai avem timp, iar și voi da cuvântul doamnei Menis pentru două minute. Doamne Donschis, uh, susțin ceea ce a spus uh, domnul Salafranca uh, și sunt îngrijorată de situația drepturilor omului, așa cum a spus și domnul Martinez. Acordul nu înseamnă că președinția spaniolă și-a dorit încheierea unui acord cu orice preț, ci de fapt a vrut să finalizeze un proces pe care îl negociem de trei ani. E vorba de un mandat adoptat de Parlamentul European, mandat uh, acordat Comisiei pentru negocierea acestui uh, acord și am dorit deci să încheiem un proces pe care îl inițiase. Columbia face obiectul unui proces de uh, analiză și control în ceea ce privește drepturile omului din partea organizațiilor internaționale și um, încearcă să combată încălcarea uh, drepturilor omului. Columbia a semnat mai multe convenții internaționale și încearcă să gestioneze situația dificilă în care se află, iar Uniunea Europeană are acorduri cu Uzbekistan, Turkmenistan și Georgia și uh, vorbim și de uh, problemele de drepturi ale omului din întreaga lume, tocmai pentru că avem dificultăți în a pune în aplicare niște măsuri obligatorii în țările cu care avem acorduri, dar cu Columbia nu avem un acord și atunci nu putem influența niciun fel deciziile care sunt luate în acest sens. Mulțumesc, domnul Vagel. Thank you, Madam Chair. Doamna președinte. In uh, mislim, da če imamo predstavnike. Uh, consider că Cum se vorbește despre statistici oficiale ale guvernului și se încearcă să se găsească o explicație între diferen, privind diferența între statisticile guvernului și cele ale sindicatelor, cred că cel mai bine ar fi să vedem uh, că statisticile guvernului sunt cele care trebuie să fie cele mai uh, fiabile, pentru că ei au date direct de la poliție, de la organele de anchetă. Este vorba de statul de drept, până la urmă. Pentru că cetățenii au nevoie să se simtă protejați de stat și de organele statului. Dacă nu, ei se vor găsi uh, direct uh, <clears throat> atacați de, de aceste organizații uh, violente. Am văzut ce se întâmplă în, uh, într-o regiune cum ar fi uh, Balcanii, uh, unde statisticile privind victimele sunt iarăși un subiect delicat. E vorba de prinderea acestor criminali, de pedepsirea acestor criminali și de faptul că oamenii trebuie să știe că astfel de acte sunt pedepsite. Și să se știe că standardele sunt foarte înalte deci să vedem care sunt statisticile din partea organelor de uh, polițienești. Domnul Fisa Sexelas. Doamnă președinte, aș dori să mulțumesc vorbitorilor care s-au prezentat aici, care ne-au vorbit. Aș fi dorit să aud și alți reprezentanți ai sindicatelor care au venit aici, dar care n-au putut să ia cuvântul, din păcate. Domnul viceministru a recunoscut că situația drepturilor omului în Columbia este una dificilă. Însă trebuie să punem lucrurile în context și să nu uităm progresele care au fost înregistrate. S-a vorbit aici despre cei 40 de sindicaliști asasinați. Uh, aș dori să știu câți dintre aceștia au fost asasinați din cauza activităților lor sindicale. Uh, și câți au fost uciși de FARC? S-a vorbit despre FARC aici. Uh, organizație absolut incontrolabilă. Dar să nu uităm și comparațiile cu alte țări. Eu sunt nou venit aici, însă dacă mă bazez pe informațiile din mandatul precedent al Parlamentului, s-a semnat un acord de liber schimb cu Mexicul. Uh, deci cu guvernul de stânga din Mexic. Nu vreau să avem un dublu standard aici. Adică față de un guvern să avem un anumit comportament pentru că e de stânga și pentru un guvern care nu e de stânga să avem o altă atitudine. Așa cum a spus comisarul privind drepturile omului, uh, în Mexic Uh, există mecanisme de protecție a sindicaliștilor, însă există deci mai multe modele când vine vorba de aceste programe de protecție și în Columbia se pare că aceste programe chiar funcționează. Vă mulțumesc. Acum dau cuvântul reprezentantului Comisiei, domnul Angel Caro, director pentru America Latină din DG Relax. Aveți trei minute dacă se poate. Mulțumesc, doamnă președinte. Așa cum am auzit, uh, situația drepturilor omului din Columbia este una foarte preocupantă. Guvernul uh, președintelui Uribe a făcut uh, eforturi deosebite care și-au dat roade, dar numai parțial. Asasinatele și încălcările drepturilor omului împotriva sindicaliștilor continuă în această țară. Uniunea Europeană a continuat să mențină canalul de dialog cu guvernul pentru a, ca acesta să-și intensificile măsurile de luptă împotriva grupurilor ilegale și pentru a susține organizațiile de protecție a drepturilor omului și a sindicatelor. Am avem programe de cooperare pentru a reduce numărul de cazuri în care astfel de acte rămân nedepedepsite. Există deci încă probleme, inclusiv în cadrul uh, legislativ, și e nevoie de mai multe acorduri care să fie implementate în acest sens. Este vorba deci de schimbări structurale de care este nevoie în sistemul juridic din această țară. inclusiv în ce privește legislația care reglementează sindicatele și libertatea de asociere. Eforturile trebuie să continue. Noi vom continua să, noi vom continua să participăm în eforturile de asistență în acest sens. <clears throat> Abordarea noastră în ceea ce privește drepturile omului și protecția sindicatelor în, Colum în Columbia este una de angajament. Angajament pentru continuarea dialogului politic, dialogul privind drepturile omului și prin programele de cooperare. Ne angajăm de asemenea în dialogul cu societatea civilă, cu Scoala Național Sindical, un ONG foarte uh, respectat în Columbia. Și din cei 130 de milioane de, din programul de cooperare, 30 de milioane le-am dedicat tocmai a, unui astfel de proiecte, deci din 2007-2013, proiecte de întărire a statului de drept în Columbia. Programe de dezvoltare pentru ocuparea forței de muncă și pentru a uh, prelungi contractele temporare și a transforma contracte permanente de muncă. Astăzi negociem cu Columbia o serie de acorduri uh, care pot tocmai să ne aducă progrese în acest domeniu. Iar acest acord de liber schimb va conține cu siguranță o clauză privind drepturile omului, inclusiv o clauză de suspendare unilaterală a acordului în caz de încălcare a drepturilor omului. De asemenea, dorim să mai includem o serie de angajamente um, obligatorii legate de implementarea convențiilor privind sindicatele și protecția mediului. De asemenea, propunem mecanisme de monitorizare pentru monitorizarea legislației juridice, legislației privind sindicatele și privind uh, societatea civilă. Iată, deci, contribuții pe care noi dorim să le aducem pentru îmbunătățirea drepturilor omului în Columbia. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Cum dăm cuvântul uh, celor care doresc să răspundă foarte rapid? Un minut. Începem cu domnul Vanegas. Aveți un minut. <clears throat> Mulțumesc. În primul rând, aș dori să mulțumesc Parlamentului pentru această dezbatere pe care a organizat-o în ce privește drepturile omului. Microfon. Microfonul pentru interpreți. Hand. So, well, because... Da, președinta nu a observat că cereți cuvântul? Întârzieri. Mm, bun. Nu am cerut cuvântul. Vroiam să pun o întrebare. Spune domnul Ianiez. O întrebare. Ă, ce ne interesează pe noi aici este situația drepturilor omului din Columbia. Dar nu fondul dezbaterii este contestabil, ci formatul acestei dezbateri. Cine a venit aici, pe cine reprezintă? Nu avem aici reprezentanți. Cu cine se discută în general la nivelul Uniunii Europene? Cu ambasadori și așa mai departe. Însă avem tocmai aici ai sindicaliștilor, ai guvernului și ai ambasadei. Deci, uh, având în vedere prezența aici, uh, trebuie să vedem că avem reprezentanți cu opinii ideologice poate uh, diferite. Deci, să știți că guvernul Columbiei este foarte atent urmărit și poate mai mult decât alte guverne din lume. Domnule Vanegas, aveți acum cuvântul pentru un minut. Mulțumesc. În primul rând, aș dori să spun că sunt foarte mulțumit că avem o astfel de discuție astăzi privind drepturile omului, dar s-au discutat și despre acordul de liber schimb, care este în dezbatere de trei ani de zile încoace. Noi considerăm că, într-adevăr, asasinarea sindicaliștilor este un subiect foarte grav și important de discuție, dar în Columbia vom continua să acționăm uh, pentru protecția sindicaliștilor, dar este vorba de o tragedie generalizată care vizează drepturile omului. Uh, să nu uităm ce s-a întâmplat într-adevăr cu mișcarea sindicală în Columbia, care uh, până la urmă a luat avânt în Columbia față de acum 15 ani. Una strategia de que las este parte dintr-o strategie uh, care permite ca legile să nu fie respectată, respectate. De aceea, aș vrea să spun că poziția noastră în ceea ce privește drepturile omului și subiectul uh, acordului de liber schimb este unanimă cu uh, organizațiile non-guvernamentale. Este vorba de sectorul public și nu vrem să recompensăm uh, guvernul care de fapt este recunoscut pentru încălcarea drepturilor omului. Este uh, cazul unor oameni care lucrează chiar în justiție. Vrem însă o semnătură și dezbatem sus, subiectul acestui document tocmai pentru că este vorba de salariul minim pe economie. Și guvernul adoptă o cale, uh, o poziție de autoritate Așadar, dacă cineva are de luat angajamente pentru pace, atunci acestea sunt sindicatele. Trebuie să țineți cont de acest lucru și trebuie să ținem cont de uh, atitudinea guvernului referitor la salariul minim pe economie. Are cuvântul doamna Dumbia pentru două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Am trei întrebări la care trebuie să răspund. În primul rând, uh, dacă statul este responsabil pentru protecția sindicaliștilor. Ei bine, statul este responsabil pentru apărarea dreptului la viață, în general. Și în misiunea mea în Columbia am înțeles că guvernul Uh, submina privatizarea serviciilor de protecție ale sindicatelor. Guvernul și-a luat angajamentul uh, apoi de a continua programul de protecție al sindicaliștilor și de asemenea să garanteze metodele folosite pentru că statul trebuie să își mențină această răspundere este o garanție importantă că legea este respectată. A doua problemă ridicată se referea la ce face ILO în ceea ce privește anchetarea cazurilor de impunitate. Impunitatea este, de fapt, uh, o chestiune uh, larg dezbătută în ceea ce privește uh, în, în Comisia pentru libera, dreptul la liberă asociere și se desfășoară niște anchete în acest sens și cerem tuturor guvernelor ca dacă există astfel de uh, cazuri de impunitate să se desfășoare anchete independente. Guvernul colombian uh, are ca autoritate competentă uh, procurorul general și există și un aparat de stat care se ocupă de acest lucru. Se impune însă întrebarea dacă aceste anchete trebuie supravegheate. Și au fost, uh, din câte știu eu, 70, uh, peste 70 de cazuri investigate. Înțelegem că aceste anchete ale tuturor cazurilor se desfășoară în așa fel încât uh, Consiliul Judiciar Superior să-și poată face treaba și să emită decizii de condamnare unde este cazul în ceea ce privește coerența în uh, ceea ce privește sprijinul tehnic, asistența tehnică, toate organizațiile au același obiectiv și anume să reducă la zero toleranța în ceea ce privește violările uh, drepturilor sindicatelor. Și cred că suntem uniți în, într-un efort coerent, unitar și cu siguranță că partenerii sociali de la fața locului ne pot sprijini și pot veni să umple goluri esențiale. Dacă se formează trusturi uh, și dacă se ajunge la a arăta destulă încredere, cred că putem atinge acest obiectiv. Iar în ceea ce privește comunitatea internațională, ILO, Uniunea Europeană, toate acestea trebuie să conlucreze. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. La parole est au vice Are cuvântul viceministrul muncii pentru două minute. Quiero, în nombre del gobierno colombiano, agradecer el interés del Parlamento. Aș dori să vă mulțumesc pentru interesul arătat față de situația din țara mea și, uh, foarte pe scurt, aș vrea să spun următoarele. Apărarea drepturilor omului este o cauză universală, o cauză care este împărtășită de stat, guvern și de societatea columbiană. În țara mea, toate organizațiile multilaterale sunt invitate de stat și guvern să participe la acest dialog și pentru acest motiv Columbia respectă mecanismele privind drepturile omului din punct de vedere regional și din punct de vedere multilateral. Și din acest motiv Columbia este deschisă acțiunilor de control internațional. În situațiile descrise de comunitatea internațională sau prevăzute de comunitatea internațională pentru acest uh, obiectiv. Deci Columbia face obiectul unui control universal în mod uh, regulat și transmite rapoarte în fața ONU, către ONU, în mod uh, voluntar, Columbia a înaintat un raport de follow-up în uh, urma asumării angajamentelor în acest sens. Și suntem uh, mulțumiți de mecanismul de dialog pe care îl avem uh, în ceea ce privește drepturile omului, mecanism de dialog cu Uniunea Europeană. Suntem gata să îmbunătățim aspectele care uh, pentru care Uniunea Europeană este, își exprimă îngrijorări, își exprimă preocuparea. Rezultatul pe care îl urmărim, sigur, este să combatem în mod total violența, să eradicăm violența în general. în ceea ce privește acordul de liber schimb negociat cu Uniunea Europeană, acesta va aduce noi oportunități și va fi un mecanism de luptă împotriva violenței, pentru că obiectivul este de a îmbunătăți situația drepturilor omului. Uh, și uh, repetând uh, recunoștința față de Parlamentul European pentru organizarea acestei dezbateri, vă solicităm um, cooperarea în relație strânsă cu Columbia. Doriți să luați cuvântul? Am vorbit deja de două ori. Obiectivul acestei discuții este să ne concentrăm pe problemele specifice și să ne asigurăm că această acest uh, curent de asasinate a sindicaliștilor nu va continua și da, va deveni un element din trecut. Acesta este obiectivul nostru al tuturor, al tuturor statelor membre și al tuturor și este o cerință pe care o avem față de toate statele cu care avem relații comerciale. este un aspect pe care trebuie să-l monitorizăm și la care trebuie să ne întoarcem din când în când. Mulțumesc, domnule Mitchell, vom monitoriza acest lucru. Vom continua acum. Ne vom continua programul. Eh, vă cer numai 10 secunde de uh, pauză. Chers collègues, Dragi colegi, am acum plăcerea să vă prezint doi vorbitori pentru această sesiune dedicată cu tremurului oribil care a avut loc în Haiti. Domnule Martinez, trebuie să continuăm ordinea de zi și vă rog să luați loc. Am așadar plăcerea să vă prezint cei doi vorbitori ai sesiunii uh, privind uh, tremurul uh, groaznic care a avut loc în Haiti pe 12 ianuarie. În primul rând comisarul Karel de Gucht și apoi uh, Greta Schaumans care reprezintă uh, organizația non-guvernamentală Coordonare Europa Haiti. Uh, Aș dori să încep acest, uh, acest punct privind Haiti cu o informație foarte dureroasă pe care am uh, uh, primit-o și care privește o colegă, o fostă colegă din cadrul Parlamentului care avea, era în post în Haiti ca adjunctă a um, reprezentatului Comisiei Europene. Colega noastră participa la o reuniune de lucru la Port-au-Prince în momentul în care s-a produs cu tremurul și și-a pierdut viața în acest seism. Înainte să continuăm, aș dori să ținem un moment de reculegere în memoria colegei noastre care a sprijinit ajutorul umanitar și care a dispărut în cazul în cadrul uneia din uh, misiunile sale umanitare, ca și mulți alți uh, ca și multe alte persoane afectate de acest seism, ne gândim la familia sa și la toți cei apropiați. Mulțumesc! Vom relua acum uh, discuțiile privind Haiti. Evoluția situației are o importanță foarte mare pentru lucrările comisiei noastre din cauza amplorii acestei drame și uh, în urma um, provocărilor uh, ridicate de desfășurarea și coordonarea reacțiilor umanitare. Cu un bilan provizoriu de 75.000 de mii de uh, morți și 250.000 de mii de răniți, uh, 1,5 milioane de persoane rămase fără adăpost, uh, necesitățile necesitatea de ajutoare uh, umanitare este cu adevărat enormă. Uh, reacția Uniunii Europene a fost uh, rapidă prin adoptarea primilor măsuri de urgență și prin activarea mecanismului de protecție civilă a Uniunii Europene. prin reuniunea sa extraordinară a Consiliului de Ministri din 18 ianuarie, Uniunea Europeană s-a angajat să um, plătească, să um, financeze um, acțiunile umanitare cu 122 de milioane de euro iar Comisia Europeană a prevăzut o sumă de 300 de milioane de euro pentru etapele de reabilitare imediată și de reconstrucție pe termen mediu și lung. Reacția Uniunii a fost rapidă, însă desfășurarea uh, pe teren a fost încetinită din cauza dificultăților de logistică, de coordonare și din cauza deficitului de securitate din uh, această țară. E adevărat că sunt foarte multe lecții care trebuie învățate din această criză, um, criză care poate să dea un nou elan inițiativelor Uniunii Europene, uh, cum ar fi articolul 214 din Tratatul de la Lisabona, care invită Comisia să ia orice inițiativă utilă pentru a promova coordonarea între acțiunile Uniunii și acțiunile statelor membre pentru a întări eficacitatea și complementaritatea mecanismelor Uniunii și a mecanismelor naționale de ajutor umanitar. Am dorit ca um, domnul comisar de Gucht, care tocmai s-a întors din Haiti, uh, să ne prezinte bilanțul situației pe teren și bilanțul implementării ajutorului umanitar. Domnule comisar, aveți cuvântul pentru 15 uh, minute. Mulțumesc, doamna președintă. Așa cum ați spus, uh, tocmai ne-am întors din Haiti. Uh, dintr-o misiune care a avut mai multe obiective. În primul rând, să ne prezentăm condoleanțele uh, față de populația ha- uh, din Haiti, dar și în fața familiei uh, colegei uh, pe care tocmai ați comemorat-o. Și, bineînțeles, pentru a vedea cum stă situația pe teren pentru că existau niște contradicții între rapoartele pe care le primeam de la colaboratorii noștri de la fața locului și cele furnizate de Națiunile Unite, pe de o parte, și ceea ce se vedea pe uh, ecrane. În al treilea rând, uh, doream să vedem uh, cum putem uh, coopera cu autoritățile din Haiti, pe, din Haiti pe termen scurt, pe termen mediu și pe termen lung. Uh, Aș dori să prezint trei lucruri. În primul rând, situația uh, din acest moment, situația de fapt, uh, acțiunile urgente care nu sunt numai umanitare și, în al treilea rând, efortul de reconstrucție. În ceea ce privește situația la fața locului, având în vedere amploarea acestei drame, situația este mai degrabă, aș spune, satisfăcătoare, pentru că a avut loc o operațiune de salvare care a reușit să salveze multe vieți omenești uh, și asta numai departe de ziua de ieri, cu multe resurse uh, care au fost desfășurate pe teren și trebuie uh, subliniată prezența la fața locului a unor uh, materiale de amploare uh, ale, stat, ale Națiunilor Unite, îmi cer scuze, care au putut interveni susținând prezența umană și ca rezultat au putut salva foarte multe vieți omenești. În al doilea rând, situația în plan medical Există foarte multe echipe medicale la fața locului, mai multe spitale au fost instalate și se pot utiliza și spitalele care continuă să mai funcționeze sau părți din uh, spitalele haitiene care continuă să funcționeze și în acest moment toate persoanele care au nevoie de îngrijiri medicale pot beneficia de acestea. Dar asta nu înseamnă că peste câteva zile sau peste câteva săptămâni uh, eforturile se vor încheia. Intrăm acum în faza de chirurgie specifică uh, stării de război, amputări, amputări care necesită niște operații succesive iată, foarte multă muncă pentru următoarele luni, dar persoanele care au nevoie de îngrijiri beneficiază de acestea. Și uh, vă mărturisesc că sunt foarte admirativ în fața tuturor acestor oameni care lucrează zi și noapte cu o viteză incredibilă și cu un devotament uh, pe care nu putem decât să-l admirăm. În ceea ce privește apa și um, alimentația. S-a organizat uh, un proces de distribuire a apei. De asemenea, se distribuie și alimente. Situația alimentară în uh, Haiti era deja precară chiar și înainte de uh, seism și tocmai din cauza acestui lucru, Națiunile Unite aveau deja stocuri de alimente la fața locului. Uh, s-a putut deci utiliza acest stoc de pe teren, care trebuie însă completat în prezent, însă acest lucru nu pune mari probleme pentru că aeroportul funcționează din nou um, și asta datorită unui uh, port um, uh, plutitor care a fost um, amplasat. Uh, și un lucru iarăși greu de înțeles, uh, sistemul rutier nu a fost afectat, uh, deci nu ducem lipsă de drumuri, ne-am fi așteptat ca drumurile să fie pline de gropi, de fisuri, însă nu, nu, nu este cazul. Ele au rămas intacte. Și subliniem și funcționarea aeroportului de la Port-au-Prince, care are acum o capacitate crescută, chiar dacă nu beneficiază decât de o singură pistă. Deci, aprovizionarea se va putea face și nu prevedem probleme pe termen scurt. Există însă o problemă foarte urgentă, cu adevărat foarte urgentă, și anume persoanele care au rămas pe străzi, uh, în piețe, în parcuri, persoane rămase fără adăpost. Au făcut mai multe tabere, dar informale, absolut informale, pentru că acești oameni nu, au, mm, nu, nu, nu mai au nimic. Li se aduce hrană, li se aduce apă, dar nu sunt protejați în niciun fel. Și această situație nu poate să continue. Iată problema cu care ne confruntăm, care nu este însă încă o problemă foarte gravă pentru că temperatura și clima este propice pentru moment, nu plouă, sunt 28-30 de grade, nu este un grad ridicat de umiditate, pot rămâne, acești oameni pot rămâne în aer liber, dar peste șase luni va începe sezonul ploilor, anotimpul ploilor și dacă nu se găsește o soluție vom asista la o adevărată dramă, deci trebuie neapărat să se organizeze um, tabere pentru persoanele uh, uh, care trebuie reinstalate. Însă, acest mecanism este unul pe care îl cunoaștem, știm să facem acest lucru și în câteva săptămâni vom putea organiza o astfel de uh, tabără. Termenul în general este cam de două săptămâni, dar trebuie în orice caz să ne îngrăbim. Este un efortul major pe care trebuie să ne concentrăm în următoarele săptămâni. În al doilea rând, care este starea statului uh, Haiti, uh, instituțiilor am avut niște discuții interesante și aprofundate cu președintele statului, cu primul ministru și cu mai mulți membri ai guvernului, precum și cu alți funcționari și toată lumea s-a reunit în sediul poliției pentru că este că numai asta, pentru că numai asta a rămas din uh, instituțiile statului uh, Haiti. și sigur că lucrurile nu pot funcționa așa. Administrația statului era deja fragilă și înainte, însă la Port-au-Prince, cartierele în care erau situate Palatul Prezidențial și ministerele au fost printre cele mai afectate, pentru că erau niște cartiere mm, din centrul orașului care au fost uh, cele mai afectate de cutremur și este foarte interesant să vedem ce părți ale orașului au fost afectate și care nu. Sunt uh, locuri în care totul a dispărut, oricare ar fi fost uh, calitatea construcțiilor, pentru că uneori se spune da, că mm, dacă ar fi existat niște măsuri uh, specifice pentru construcții, poate acest lucru, această dramă nu s-ar fi întâmplat, dar totuși clădirile, uh, clădirile care erau foarte bine construite, ca de exemplu clădirea în care era situată comisia, au fost și ele uh, afectate. Și nu putem spune că pagubele au fost datorate calității proaste a construcțiilor, nu, ci pur și simplu forței seismului. Uh, în orice caz, ministerele au dispărut, foarte mulți funcționari au, uh, și-au pierdut viața și atunci trebuie să fie reconstruit în măsura posibilului un stat, o administrație a statului care să poată să funcționeze și să poată să ia uh, decizii uh, pentru ca populația să aibă un cuvânt de spus în operațiunile de salvare și de reconstrucție. De aceea am propus guvernului din Haiti uh, să-l susținem, să-l ajutăm uh, în ceea ce privește partea de construcții, dar și în ceea ce privește materialele și asistența tehnică pentru a putea relansa uh, administrația centrală a statului uh, Haiti. Uh, Eh, și pentru asta este necesar ca operațiunea Națiunilor Unite eh, să rămână la fața locului, să rămână în eh, Haiti. Pentru a putea să redemarăm statul civil din Haiti, va trebui să coordonăm această operațiune cu un nucleu al statului care să fie capabil să ia decizii. De exemplu, decizia de uh, decizia privind locația taberelor, pentru că încă nu există niciun proces decizional și vă spuneam că sunt hotărâri care trebuie luate foarte rapid. Asta pentru a sublinia lipsa structurilor din acest moment. Și în, al... și în ceea ce privește ajutoarele de urgență, care nu sunt de natură umanitară, uh, în acord cu guvernul din Haiti, vom trimite în următoarele zile o misiune de recunoaștere formată din uh, funcționarea ai Comisiei, ai Consiliului și ai statelor membre. Am invitat statele membre să trimită uh, personal și unele state membre au delegat uh, uh, câteva persoane pentru a face parte din această misiune de recunoaștere. Și în al treilea rând, partea de reconstrucție. Uh, are loc, în prezent are loc la Montreal o conferință uh, pe acest subiect. Uh, domnul Kushner reprezintă Comisia Europeană, Uniunea Europeană, la această conferință. Ideea este de a avea un plan de reabilitare a Haitiului și de reabilitare a statului Haiti, pentru că nu trebuie să remediem numai pagubele produse de un seism, ci uh, trebuie să reparăm incapacitatea mm, evidentă a statului uh, haitian în acest moment. S-a elaborat un raport care va fi prezentat în cadrul conferinței tradiționale din uh, lunile martie-aprilie, uh, o conferință de uh, reconstrucție, dar care care va fixa promisiunile de finanțare. cu participarea Uniunii Europene și a Comisiei Europene uh, și vom desemna în cel mai scurt timp un uh, reprezentant pentru uh, un reprezentant care să participe la stabilirea acestui raport. Și acum, uh, doamna președinte, aș dori să vorbesc despre vizibilitatea limitată a Uniunii Europene. Există mai multe cauze aici. Asta nu înseamnă că nu suntem prezenți în Haiti, însă uh, Comisia finanțează programe și este reprezentată prin ONG-uri care uh, lucrează pe teren. Comisia nu trimite niște reprezentanți direcți. Comisia finanțează proiecte și uh, organizații care lucrează pentru noi. Sigur că avem experți la fața locului, dar uh, trupele, grosul personalului nu aparține comisiei. Mm, s-au făcut foarte multe eforturi pe care cred că trebuie să le uh, salutăm, eforturi din partea statelor membre. Unele dintre ele au mers foarte departe dar aceste eforturi sunt făcute sub sigla națională a statului membru respectiv. Și în al treilea rând, vedem des la televizor prezența americană în ceea ce privește ajutoarele umanitare și se vede mai puțin prezența europeană. Însă această prezență în termen de ajutor uh, umanitar, de echipe medicale, de îngrijiri, uh, chiar dacă este mai puțin vizibilă, nu înseamnă că este mai puțin uh, semnificativă. Vă asigur că se face un efort considerabil, foarte apreciat la fața locului, dar, într-adevăr, există probleme de vizibilitate. Um, sigur că trebuie să ne punem întrebarea ce e mai important, vizibilitatea sau prezența efectivă la fața locului? Și aici uh, nu trebuie să urmărim neapărat logica mass media, pentru că înainte de toate trebuie să urmărim logica victimelor și anume să vedem cum putem să uh, le ajutăm. Iată, vă mulțumesc, doamna președintă. Uh, mulțumesc foarte mult pentru această actualizare a cunoștințelor pe care le avem. <clears throat> Acum dau cuvântul doamnei Schaumans pentru 10 minute. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc și Comisiei Dezvoltare pentru că ne-a invitat în acest proces coordonarea Europa Haiti, care reunește 60 de ONG-uri uh, europene și care lucrează deci cu organizații sociale uh, ale țăranilor și alte astfel de structuri din Haiti. Am început uh, inițiativele noastre în 2004 și de atunci încoace încercăm să vedem care sunt ecourile prezenței noastre pe teren în Haiti. Dorim să mulțumim uh, diferitelor țări europene prezente aici pentru marele efort de solidaritate de care au dat dovadă și știm foarte bine că partenerii noștri din Haiti sunt foarte impresionați de acest efort și elan de uh, solidaritate. Dar în apelul nostru adresat Uniunii Europene, Uniunii Europene și a statelor membre, dorim să mai subliniem un lucru, și anume aceste ajutoare care se organizează, măsurile de urgență um, care sunt uh, întreprinse, în ciuda acestor inițiative, să nu uităm în niciun moment să implicăm guvernul haitian și actorii societății civile în toate aceste demersuri, în toate aceste inițiative care au loc în acest moment deoarece aceștia au un rol important de jucat în punerea pe picioare a unor structuri uh, care să permită reconstrucția, într-adevăr, a, a, a a țării și, bineînțeles, în centrele cele mai, sau urbane cele mai afectate. În ceea ce privește măsurile pe termen scurt, este important, considerăm noi, să uh, coordonăm eforturile sub egida Națiunilor Unite, care să coordoneze ajutorul umanitar internațional. Noi considerăm că Uniunea Europeană poate să joace și ea un rol uh, deosebit pentru a facilita lucrurile, însă, încă o dată, să nu uităm uh, rolul organizațiilor locale, regionale și a guvernului haitian, chiar dacă, bineînțeles, aceste structuri sunt foarte afectate în acest moment. Noi considerăm că presiunea publică, politică, care dorește rezultate rapide, nu trebuie să ignore rolul societății civile și a guvernului haitiene. Există, printre partenerii noștri, organizații care fac deja lucruri pe teren, distribuie ajutoare, uh, sunt foarte implicate uh, în evaluarea situației de la fața locului. De exemplu, avem o serie de grupări de organizații care deci s-au reunit, pentru a pune uh, uh, uh, împreună datele de care dispun în ce privește numărul de victime și pentru a evalua nevoile de ajutoare pentru diferitele grupuri de populație afectate. Am văzut prea multe exemple în care, din păcate, haitienii nu au fost implicați să nu uităm uh, eforturile deosebit de curajoase, de îndrăznețe pe care le-au, uh, de care au dat dovadă haitienii înșiși în ceea ce privește distribuirea de alimente, de medicamente și așa mai departe, și aceasta în condiții extrem de grele. Sistemele uh, de reconstrucție și dezvoltare care sunt preconizate trebuie să implice uh, la toate nivelurile participarea societății civile, nu numai nivelul guvernamental, deci, deci să nu uităm rolul autorităților locale, de exemplu, deoarece constatăm în prezent că există o migrație care are loc în acest moment uh, spre uh, centrele urbane din centrul țării am avut ieri informații prin care uh, se arată că există uh, o serie de deplasări de populație, dar în momentul în care sosesc în uh, aceste locuri, populația nu are parte de hrană și așa mai departe. Deci să nu uităm nici de aceste noi centre care se constituie în interiorul țării. Să nu uităm, de asemenea, de inițiativele urgente uh, privind evaluarea nevoilor, de care a vorbit și domnul de Gucht. Atât în ceea ce privește ajutorul umanitar, cât și în ceea ce privește eforturile de reconstrucție. Pentru că noi nu credem că trebuie să încep, înceapă reconstrucția imediat, fără a avea un bilan, uh, bilanț și fără a lua în calcul Uh, eventuale riscuri uh, seismice potențiale în viitor. Acestea nu trebuie să fie înlăturate. De asemenea, preconizăm uh, producerea de alimente de hrană la fața locului. Bineînțeles că ajutorul alimentar uh, internațional este unul deosebit de important, însă credem că pe termen mediu, poate chiar și pe termen scurt, să nu uităm că ar fi bine să relansăm producția agricolă locală care ar putea și care ar trebui să răspundă necesităților uh, populației locale. În ceea ce privește protecția civililor și siguranța populației, <clears throat> noi considerăm că următoarele măsuri ar trebui să fie luate în considerare. În primul rând, guvernul haitian este cel care este răspunzător pentru protecția populației și care trebuie să garanteze faptul că resursele internaționale sunt distribuite așa cum trebuie, cu ajutorul populației și, de asemenea, prin aplicarea legilor și a statului de drept. Noi dorim și sperăm că eforturile pentru întărirea forțelor polițienești uh, vor continua, pentru că și poliția a pierdut foarte mult personal în acest cutremur. Toate ajutoarele internaționale care garantează protecția și siguranța populației în operațiunile de prim ajutor, precum și în perioada de reconstrucție, trebuie să funcționeze în, într-un cadru foarte clar determinat de ONU și în cooperare cu guvernul haitian. Este necesar să se pună pe picioare o politică uh, țintită de protecție pentru distribuirea ajutorilor umanitare și aceasta în cooperare cu organizațiile civile locale, dar și cu agențiile internaționale prezente la fața locului. Și aici ne punem întrebarea dacă nu ar fi cumva util ca în viitorul apropiat să revizuim, poate, sau să adaptăm modul de funcționare a misiunii Națiunilor Unite în Haiti. Ehm, Haiti nu se găsește în război și nici în stare de război civil. Este o țară care are nevoie de sprijin ehm, și inclusiv în ceea ce privește reconstrucția societății în ceea ce privește răspunsurile structurale sau soluții structurale pe termen mediu și scurt, este important să reflectăm, să facem tot ce este posibil pentru a anula datoriile internaționale ale acestei țări. <clears throat> Știm că uh, Franța, Spania și Republica Dominicană au lansat deja inițiative semnificative în acest sens. Iar acest apel vizează nu numai instituțiile financiare internaționale, cum ar fi Banca Mondială, dar și eh, Fondul Monetar Internațional, precum și eh, Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare. Dar vizează și alți parteneri bilaterali, cum ar fi eh, Statele Unite și țări membre UE. Noi sperăm că uh, Aici Uniunea Europeană va putea face eforturi, va putea exercita presiuni pentru ca această anulare a datoriei Haitiului să poată să aibă loc uh, cât mai curând posibil. În ceea ce privește uh, întărirea instituțiilor statului, este foarte important să ajutăm autoritățile guvernamentale, uh, centrale și locale. Este foarte important să ne gândim că Port-au-Prince trebuie să uh, fie decongestionată uh, și uh, uh, orașele din provincie să poată să fie și ele revitalizate, nu numai capitala. Să nu uităm deci de acest proces de migrație uh, dinspre coastă spre centrul țării. Un alt punct ar fi întărirea societății civile. Considerăm că există o serie de organizații haitiene care pot să ajute și care ar trebui să fie implicate în uh, organizarea statului, iar donatorii de fonduri trebuie să încurajeze ONG-urile haitiene să le permită acestora să participe la aceste dezbateri, la aceste reflexii și să poată să facă propuneri în acest sens. Trebuie să îmbunătățim calitatea procesului de reconstrucție prin concentrarea pe grupele de populații vulnerabile și în ceea ce privește construcțiile. Aici trebuie să vedem care sunt normele în vigoare în ceea ce privește uh, cu tremurele și inundațiile. Domnul de Gucht a spus că există o serie de, reflect, de, de, de inițiative în acest sens. Iată un uh, subiect uh, deosebit de important. De asemenea, e nevoie de inițiativi de, de prevenire a catastrofelor și a riscurilor acestea trebuie să fie luate uh, uh, de către uh, autoritățile locale și centrale. De altfel, începând din 2008, au existat o serie de inițiative de lansarea unui adevărat sistem de protecție civilă, care este funcționabil, să trebuie să fie în continuare dezvoltat și uh, <clears throat> întărit de asemenea nevoi uh, legate de tehnică agricolă și de protecția a mediului, uh, menținerea terenurilor amabile pe termen uh, scurt, mediu și lung și evitarea eroziunii terenului, inclusiv în zona portoară. Acest efort trebuie să fie gestionate de autoritățile și comunitățile locale însele cu ajutorul ONG-urilor uh, naționale și cu ajutorul autorităților statului. Iată de ce noi dorim să existe o politică agricolă care să funcționeze într-adevăr în Haiti, bineînțeles și cu sprijin internațional. O agricultură durabilă este deci un obiectiv semnificativ în contextul unei adevărate rena renașteri a statului haitian și pentru ajutarea populației uh, Haitiului pe termen lung. E nevoie de o creștere a producției agricole și aceasta în mod durabil. Țăranii din Haiti, care uh, de multe ori au la dispoziție tehnici rudimentare din evul mediu, au nevoie de ajutor, inclusiv de ajutor uh, de materiale și uh, uh, mașini. Deci nevoie de ajutor tehnic, dar și nevoie de finanțare. Ceea ce privește dreptul la pământ, la Uh, dreptul de proprietate, siguranța și securitatea funciară sunt tot atâtea teme deosebit de importante, arzătoare pentru uh, țăranii din Haiti. Deseori există această nesiguranță a dreptului de proprietate asupra terenurilor care împiedică pe țăran până la urmă să-și cultive terenurile și deci să producă alimente. Însă au existat și progrese în ultimii ani, uh, inclusiv în ceea ce privește o strategie națională pentru sectorul agricol. Acest lucru a început înainte de cutremur și sperăm noi că în centrul țării lucrurile se vor delua, derula cât mai repede și în continuare. În sfârșit, un alt punct uh, important este vorba de reevaluarea politicilor de internaționale uh, ale acordurilor în vigoare între Haiti și alte țări. Trebuie ca această țară să poată, într-adevăr, să aplice taxe vamale care să favorizeze producția locală și deci să poată să favorizeze producția și lanțul de producție locale, deci producția de alimente în interiorul țării. În acest sens, noi cerem să fie revizuite condițiile din acordul de parteneriat economic cu această țară de parteneriate și să fie relansat uh, procesul de dezvoltare a agriculturii. Iată puncte importante pentru noi. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați expus situația de pe teren. Acum dăm cuvântul deputaților care pot să adreseze întrebări uh, domnului comisar și dumneavoastră. Deci, domnul Mitchell are cuvântul. Uh, mulțumesc, doamnă președinte. Și mulțumesc și uh, vorbitorilor pentru prezentările de astăzi. Este foarte greu de știut unde să începem uh, cu gestionarea acestei situații foarte grele. Am văzut uh, care este și viziunea ONG-urilor asupra ce se întâmplă acolo și uh, trebuie să-mi transmit aprecierea pentru toți cei care sunt activi la fața locului. Dacă privim datele referitoare la Haiti, chiar dacă nu ar fi fost un cutremur atât de mare, uh, țara este într-o, era oricum într-o stare de sărăcie nemaipomenită mai mult de jumătate din populația acestei țări uh, trăiau sub standardele minime. Există o mortalitate infantilă foarte ridicată și, din câte înțeleg, 70% din uh, Poroprans uh, a fost distrus de cutremur. Așadar, voi menționa câteva lucruri. În primul rând, permiteți-mi să spun că mă bucur că Comisia a menționat uh, problema reconstrucției. Sprijin ceea ce s-a spus de către uh, ONG-uri în ceea ce privește acest subiect. Uh, datoria externă, 1 miliard, dar există o datorie de 800 de miliarde de dolari care încă există și cred că aceasta ar fi prioritatea în ceea ce privește procesul de reconstrucție. De asemenea, aș vrea să aud o confirmare din partea domnului comisar uh, asupra faptului că um, ajutorul financiar uh, se bazează pe uh, granturi și nu se adună la datoria externă. Pentru că de foarte mult timp am vorbit de uh, echipe de luptă. Cred că este un termen puțin agresiv. Și indiferent de ce se întâmplă, se pare că nu reușim uh, să asistăm uh, în astfel de situații, să, să oferim ajutor sub o emblemă europeană. Uh, Uh, de exemplu, a fost o navă care se folosește ca spital, dar uh, fiecare echipă de intervenție vine sub uh, steagul propriu, sub steagul național. Ar trebui să ne gândim la o formă oricare ar putea fi traducerea termenului battle group din engleză, echipă de luptă, să găsim o formulă de asistență europeană. Și apreciez faptul că ONG-urile au acționat extrem de prompt. Nu cred că acest aspect cu vederea, așa cum a spus și domnul comisar, acești oameni vor trăi de acum înainte în condiții total diferite. Așadar, trebuie să menținem acest punct pe ordinea de zi. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Domnul Deva. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să felicit pe domnul comisar și eh, ONG-urile pentru o activitate exemplară în ceea ce privește situația din Haiti există un rol important, mai ales în ceea ce privește coordonarea în acest context tragic. Dacă îmi permiteți, în câteva minute, pentru că am fost uh, în această comisie de 10 ani încoace și ne-am confruntat cu tsunamiuri, cu tsunamiul din Sri Lanka, cu, cu tremurul din Turcia, cu uraganele din alte părți ale lumii și de fiecare dată când există o catastrofă, așa cum a fost recent în Haiti, se pare că vrem să reinventăm roata și ne întoarcem la un sistem mai vechi. Și ne surprinde uh, că se surpă infrastructura. Pentru că uh, se distrug uh, părți importante din infrastructura la fața locului. Este o chestiune bine cunoscută și anume faptul că avem nevoie de apă potabilă, de apă curată, avem nevoie de medicamente, de hrană, avem nevoie ă, de macarale care să poată ridica ă, greutăți mari, avem nevoie de locuințe temporare, avem nevoie de ă, locuințe mobile care să poată fi transportate, avem nevoie de medici, de administratori, avem tot, uh, nevoie de tot felul de mecanisme și tot ce ne stă la dispoziție este mobilizat uh, pentru aceste catastrofe. 80% din aceste catastrofe au loc la 100 de mile, maxim 100 de mile distanță de mare. și uh, există elicoptere pentru transport. Uh, dacă s-ar putea salva mii de vieți dacă s-ar interveni la timp. Și cred că ar trebui să luăm serios în considerare să cerem tuturor statelor membre și comisiei să pună la dispoziție toate avioanele și toate elicopterele uh, în loc să stea și să se uite ce se întâmplă. Să cerem uh, ministrului apărării, de exemplu, să ne dea elicoptere. Am putea folosi elicopterele am putea să folosim, de exemplu, uh, instalațiile de epurare a apei, am putea să trimitem nave acolo împreună cu echipajele aferente. De asemenea, am putea să cerem comercianților, agenților comercianți să intervină. Să... Am văzut acest lucru când a, când a avut loc tsunamiul. Am avut nevoie de luni de zile pentru că uh, am așteptat să devină funcțional aeroportul local. Bineînțeles că nu se întâmplă acest lucru așa de repede pentru că există uh, daune la infrastructură. Și sigur că ar fi de mare ajutor dacă ar, am putea folosi un portavion în loc de aeroportul uh, dezafectat. Și ar trebui să intervenim cu sprijin imediat. Trebuie să cerem statelor membre să pună la dispoziție o uh, aeronavă sau două. Până la urmă nu este un lucru foarte greu de coordonat. Mulțumesc, doamnă președinte. cred că ar trebui să limităm uh, intervențiile la două minute. Domnul Guerrero are cuvântul. Aș vrea să sprijin uh, și să felicit uh, pe domnul comisar și uh, ONG-urile pentru activitatea depusă. Vreau să-mi exprim și eu condoleanțele pentru uh, miile de oameni care și-au pierdut catastrofa din Haiti. Aș vrea să mă uh, refer la unul dintre cele trei aspecte despre care s-a discutat uh, când este vorba de uh, reconstruirea unei, unui stat funcțional, așa cum este situația în Haiti Haiti este o țară care înainte de uh, dezastru era foarte săracă și în comparație cu restul zonei era un stat care uh, avea mai curând o poveste a eșecului. Problema era că acest stat ratat uh, și mulți spun acum inclusiv haitienii spun acest lucru, trebuie reconstruit, dar înainte de a reconstrui Haitiul, trebuie să construim Haitiul. Și pentru acest lucru trebuie să rezolvăm problema crizei umanitare și să introducem programe umanitare și să reușim să le extindem la un program de dezvoltare. Cred că aici Uniunea Europeană are un, de jucat un rol esențial și anume să se construiască structurile instituționale necesare pentru a construi un nou Haiti cu structuri sociopolitice care în trecut au fost tratate, pentru că deja existau foarte multe probleme înainte de cutremur. Aveți cuvântul, domnul Gerens. Mulțumesc. Trei puncte. Cred că trebuie să avem un raport de evaluare privind uh, situația și valoarea adăugată pe care a adus-o Uniunea Europeană și, în al doilea rând, trebuie să punem accent pe resursele pe termen lung, pentru că în câteva zile nimeni nu o să mai vorbească despre Haiti. Uh, subiectul o să dispară uh, de la telejurnal și trebuie să sincronizăm operațiunile de reabilitare și de reconstrucție cu uh, obiectivele pe termen lung. În ceea ce privește amortizarea datoriilor, nu sunt un uh, partizan al uh, împrumuturilor acordate țărilor în curs de dezvoltare. În primul rând trebuie făcute donații și nu împrumuturi, dar dacă până la urmă s-a făcut un împrumut, trebuie să vedem aici cum poate fi rezolvată această problemă. Nu cred că trebuie să deresponsabilizăm uh, statele care împrumută uh, și în același timp nu putem să îi obligăm să ramburseze într-o astfel de situație. Și în al treilea rând, cred că este momentul să creăm un sistem operațional la nivel european sub formă de EU-FAST care să aibă un caracter exclusiv civil și umanitar, în mod permanent, mobilizabil în orice moment, sub emblema Uniunii Europene, respectând uh, drepturile uh, umanitare și internaționale, în cooperare cu țările terțe și în cooperare cu sistemul național, Națiunilor Unite, în conformitate cu caracteristicile statelor membre trebuie realizat, realizată o listă a tuturor capacităților de care ar avea nevoie acest sistem și asta cât mai repede posibil și acest inventar ar trebui să fie actualizat în permanență. Mi se pare că este indispensabilă crearea unui astfel de sistem, un sistem care să aibă un caracter civil, așa cum spuneam, ceea ce nu înseamnă că nu poate face apel și la capacitățile din domeniul militar dacă utilizăm uh, materialul, material uh, al forțelor armate, asta nu înseamnă că transformăm o acțiune civilă într-o acțiune militară, dar uh, doream să subliniez acest lucru tocmai în ideea protecției umanitare și, bineînțeles, trebuie păstrat un loc specific pentru ONG-uri în acest mecanism, trebuie văzut împreună cu acestea în ce măsură ele pot participa la acest exercițiu. Doamna Ledford, aveți cuvântul pentru două minute. Mulțumesc! Nu sunt uh, membra acestei comisii și vă mulțumesc că, uh, că mi-ați dat uh, cuvântul. Voiam să aud părerea domnului comisar în ceea ce privește necesitățile pe care le-a expus și colegul meu. Și aș vrea să-l întreb pe comisar ce fel de echipe operaționale europene vor fi create, fie că e vorba despre uh, EUFAST, Europe Aid uh, sau alte mecanisme care există deja de câțiva ani și sunt de acord cu uh, antevorbitorul meu că nu e vorba numai de vizibilitate, ci mai degrabă de eficiență operațională și eu aș avea o abordare mai pozitivă. Uh, și aș fi puțin um, luată, și am fost puțin luată în surprindere de mm, atitudinea pozitivă a uh, comisarului de Gucht, care a vorbit despre uh, uh, materia, materialele care au fost um, desfășurate pe teren în ciuda vizibilității reduse în mass media. În orice caz, mi se pare că este foarte greu să obții o coordonare a statelor membre și aș vrea să știu știu um, dacă nu am reușit până acum să avem o astfel de operațiune europeană, un efort european de tip europeit sau, europeit sau EUFAST. La ce ne putem aștepta acum în contextul um, tratatului de la Lisabona? Credeți că avem un uh, cadru care încurajează astăzi o acțiune mai coordonată din punct de vedere european. Deci cine ce va face? Cine este responsabil? Pentru că va fi nevoie de tot felul de acțiuni, acțiuni de formare. Um, președinte atrage atenția că cele două minute sunt epuizate. De asemenea, se pune accentul pe achiziționarea alimentelor la nivel local, tocmai pentru a susține agricultura locală. Iată un punct important pe care credeți că îl veți susține. Mulțumesc, doamna Sargentini. De Gucht, um, we hebben allemaal de tragedie gezien. Domnul, domnule de Gucht, cu toți am asistat la această tragedie și uh, sper că Europa este prezentă în această perioadă de reconstrucție. Dacă ne uităm la situația femeilor și a fetelor în Haiti, actele de violență sunt alarmante și estimăm că această situație se va, în, se va înrăutăți uh, mergând către prostituție în aceste momente foarte grave. Și aș dori să întreb Comisia dacă se va acorda o atenție specială situației uh, femeilor și care va fi participarea acestora la exercițiul de reconstrucție. Este clar că femeile se confruntă cu probleme specifice, de exemplu în domeniul contracepției și alte exemple. Se vor întări măsurile de protecție? Mulțumesc! Aș dori să vă mulțumesc și pentru informațiile extrem de prețioase. Uniunea Europeană a lansat o nouă inițiativă umanitară de 19 milioane de euro pentru a întări ajutorul său de urgență. Puteți să ne dați mai multe exemple legate, mai multe informații legate de obiectivele acestui fond. Um, el se va referi la alte orașe care au fost afectate de um, cutremur și populațiile care au fost dislocate. De asemenea, în 2007 s-a cerut crearea unui grup de lucru specific în cadrul Consiliului care să elaboreze metode comune în vederea favorizării unor acțiuni rapide, coordonate și eficiente care să permită comunității europene și statelor membre să aprofund, să-și aprofundeze dezbaterile um, în materie de acțiune umanitară. Un grup de ajutor umanitar și alimentar a fost creat la 1 ianuarie 2009 COAFA, care este rolul pe care l-a jucat COAFA în, uh, începând cu, uh, cu tremurul din Haiti. Și ultimul vorbitor, domnul Stas. Mulțumesc mevrouw Schouwmans danken eh, en vooral ook voor de nota die de NGO's... Mulțumesc, eh, domnule comisar eh, și doamnei Schaumanns. Una din întrebările mele a fost deja adresată mai devreme. Este vorba despre vizibilitatea Uniunii Europene, mecanismele de tip EU-FAST sau ce tip de unitate va fi creată din partea Europei? Credeți că este fezabil un astfel de instrument? În al doilea rând, aș dori să lansez o pasarelă către inițiativele comerciale, s-a vorbit despre un acord de parteneriat care uh, nu este întotdeauna foarte bine uh, primit de populație. Domnul de Gucht vede aici posibilități de acțiune pentru viitor? Mai avem încă o cerere de luare de cuvânt din partea doamnei Santi. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să reamintesc că acest cutremur a uh, tulburat lumea întreagă și că suntem cu toții gata să contribuim și să facem ceva. Italia a fost una din primele țări care a deschis un um, spital uh, cu 250 de medici, am trimis medicamente. Însă am fost surprinsă de un lucru în calitate de femeie, de mamă și de bunică. Am auzit la televizor că au dispărut copii, copii care sunt acum victime ale abuzurilor și care vor deveni niște sclave. Am auzit niște lucruri absolut groaznice și apoi n-am mai auzit nimic despre ei. Ce s-a întâmplat cu ei? Pentru că mm, este într-adevăr un lucru foarte grav. Și vorbim aici de zeci și zeci de copii care au dispărut. Știu că sunt și alte, multe, sunt și alte lucruri importante uh, care trebuie abordate și din păcate nu mai avem timp. Și mi se pare important să tragem atenția asupra soartei acestor copii. Domnul comisar, va răspunde la întrebări timp de 5 minute. <coughs> I could always try. Uh... O să încerc, doamnă președinte. În primul rând, domnul Mitchell a vorbit despre 70% din Port-au-Prince uh, devastat. Nu este adevărat. Aș spune că 20% din, 20, din Port-au-Prince a fost devastat. Bineînțeles, să nu uităm Leogan sau Jacmel, orașe foarte afectate, mai mult decât Port-au-Prince dacă ne uităm la cifre, bineînțeles că Port-au-Prince este un oraș foarte mare și am spus la început că e vorba de cartiere care au dispărut, rase de suprafața pământului și altele la câteva sute de metri care nu au suferit nimic sau aproape nimic. E, e foarte interesant e, și am vorbit și despre multe drumuri care nu au fost afectate au rămas în aceeași condiție ca și înainte de cutremur, o situație chiar uh, aparte. Uh, nu sunt specialist în seismologie, dar uh, poate că așa s-au întâmplat lucrurile, dar să spuneți că 70% din Port-au-Prince a fost devastat nu este adevărat. Răspuns este ceea ce mi-au spus uh, ONG-urile, spune domnul Mitchell. Nu e adevărat, spune domnul de Gucht. Nu este adevărat. Am fost la fața locului, am explorat orașul de mai multe ori, am mers în mai multe cartiere, m-am văzut uh, cum uh, sosesc uh, și pleacă elicopterele, avioanele. Am fost în mai multe locuri și haideți să spunem poate 25% devastare care de fapt este foarte mult, pentru că avem de-a face cu milioane de persoane și zeci de mii și sute de mii de morți. Nu e puțin lucru, însă iată ce am văzut eu la fața locului. Iată ce am văzut eu. În ceea ce privește granturile, împrumuturile, toți banii puși la dispoziție a guvernului haitian și a ONG-ului sunt granturi, nu sunt împrumuturi. E vorba de granturi. Uh, n-are niciun sens să dăm împrumuturi în acest moment. Ar fi ilogica, este ca și cum am fi nebunit dacă le-am dea împrumuturi. Apoi să vorbim mult despre IUFAS și vizibilitate și așa mai departe și despre ce se preconizează în viitor. În primul rând, este important ca pentru următoarea comisie ajutorul umanitar și siguranța și protecția civilă să fie luate împreună și să revină aceluiași comisar în același portofoliu. Să nu uităm uh, protecția civilă care revine în mare parte statelor membre, dar mecanismul de coordonare pe care noi l-am pus pe picioare, MIC, trebuie să revină aceluiași comisar care se ocupă și de ajutorul umanitar. Iată care ar trebui să fie demersul. În al doilea rând, ceea ce privește tratatul de la Lisabona, acolo se prevede sau se clarifică relația între Comisie și statele membre și cred că putem să ne bazăm pe acest lucru și să facem propuneri în continuare. În Tratatul de la Lisabona există o clauză de solidaritate explicită, ceea ce nu era cazul, uh, nu era cazul în trecut, pentru că am avut, deci, tsunamiul de acum câțiva ani, dar am avut catastrofe și în Europa. Și acum avem o nouă bază, deci, prevăzută de tratatul de la Lisabona. Ce se va întâmpla în viitor? Ei bine, în acest moment avem ajutor umanitar, apoi serviciul ECO, care cred că funcționează foarte bine sub egita Comisiei. Avem acest MIC, MIC, care revine domnului Dimas și cred că a funcționat corect în contextul crizei, s-a desfășurat foarte rapid și acest corp uh, are nevoie de inputul sau de ajutorul statelor membre și coordonarea acestor ajutoare a funcționat foarte bine. Dar mai există un alt mecanism EUCO, mecanism de coordonare, al cărui scop este, este atragerea de capacități militare din partea statelor membre. Ați spus aici și ați vorbit de faptul că nu trebuie să fie neapărat operațiuni militare prevăzute. Bineînțeles că Capacitățile militare ar trebui să poată să se adauge celor civile în astfel de situații. Deci aceste mecanisme au funcționat uh, uh, și în orice caz mult mai bine decât ceea ce s-a întâmplat în cazul tsunamiului din Asia. Avem o celulă specială uh, care trage învățăminte din aceste catastrofe la nivelul Consiliului și considerăm că mecanismele în vigoare au funcționat bine, însă e loc și de mai bine. Am avut o discuție Uh, foarte serioasă, inclusiv cu succesorii noștri, despre cum vom uh, continua. Uh, bineînțeles că vizibilitatea este importantă, mă voi referi la ea și mai încolo, însă să nu uităm nevoia de a fi operativi. Cred că avem nevoie de amândouă, și să fim operativi, operațional și să fim vizibili. S-a vorbit apoi despre Eh, s-a vorbit aici despre nevoia de a implica mai mult eh, forțele marine, maritime, însă eh, dacă cutremur este unul marin și vapoarele sau navele sunt afectate, deci nu este un panaceu universal. Poate puteți să ne propuneți ceva și cum să finanțăm astfel de, de, de, de operațiuni pe care le-ați evocat aici. Nu este simplu. Cred că mecanismul care poate să mobilizeze cel mai bine uh, capacitățile în situație de dezastru este uh, exact ceea ce ne trebuie, un astfel de mecanism. Acesta ar fi un pas înainte și noi cu Comisia lucrăm foarte strâns uh, pentru un astfel de mecanism. S-au făcut o serie de propuneri, de exemplu, acum două zile la Consiliu în ceea ce privește o echipă de voluntari. Foarte bine. Toate bune și frumoase. Suntem gata să facem și noi propuneri la rândul nostru, dar să crezi că poți să uh, repari daunele unui uh, dezastru cu o echipă de voluntari e puțin uh, nerealist. Da, e nevoie de acțiuni. Când e nevoie de uh, dezast- când e vorba de dezastre, e nevoie de specialiști și nu de voluntari, de benevoli. Trebuie să vedem cât de rapid se pot organiza aceste echipe pe teren. Pentru că noi avem, de exemplu, specialiști, experți care au lucrat în condiții foarte grele în trecut, în diverse puncte fierbinți. Deci, haideți să ne gândim cum să facem în așa fel încât să fim mai eficienți de până, decât până acum. Uh, cred că ajutoarele umanitare și operațiunile umanitare europene sunt funcționa, uh, funcționale în acest moment, deci ele funcționează inclusiv în Haiti, însă e loc și de mai bine. Uh, e nevoie, deci, să funcționeze aceste mecanisme. Vizibilitatea este altceva. E vorba, până la urmă, de voință politică. Despre asta este vorba, despre voință politică cei care sosesc la fața locului din diverse state membre uh, poate că optează pentru uniforma europeană, dar nu asta ne va ajuta. Uh, bineînțeles că toată lumea este gata să îmbrățișeze acest uh, steag european și simbolurile, simbolurile europene, am fi foarte vizibil, ar fi bine să se facă acest lucru, însă nu este ceea ce fac statele membre, uh, pentru că statele membre se gândesc și la propria vizibilitate. E vorba de o problemă politică, despre cum acționezi. Uh, nu neapărat o forță europeană, EUFAST, ne va aduce mai multă vizibilitate. E vorba de o chestiune politică. Acum, în ceea ce privește construcție, reconstrucție, domnule Guerrero, da, iată care este adevărata dezbatere pe care trebuie să o avem, însă să nu uităm nici costurile. Dar și să nu uităm nici de faptul că putem să construim prin uh, reconstruire construcția statului, construcția instituțională, arhitectura instituțională este mult mai ușor de pus la punct pe hârtie decât pe teren. Ce se întâmplă la fața locului? Avem uh, societatea civilă, avem elita politică care poate și este doritoare să facă ceva. Sau aceasta ar fi teoria, însă dacă în practică nu avem susținerea acestor elemente, lucrurile nu se pot întâmpla. Iată de ce noi am pus uh, pe masă o propunere pentru ca să putem să restaurăm statul, autoritățile statului, din punct de vedere fizic și e vorba de un stat care să funcționeze, dar nu este simplu. Știți foarte bine, la fel de bine ca și mine. Mm. Uh, o să încerc să fiu cât mai succint. Uh, vă vom trimite mâine dimineața un raport scris cu toate detaliile. Raportul este gata. Secretariatul ne va ajuta să îl transmitem tuturor uh, membrilor comisiei noastre, doamnă Jolie. S-a vorbit apoi despre achiziționarea de alimente local. Da, este ceea ce trebuie să facem, însă nu este simplu. Pentru că această hrană trebuie să fie disponibilă. Dacă trebuie să o cum... Ce, ce înseamnă să cumpărăm local? Să o cumpărăm din Statele Unite sau să o cumpărăm de la noi? Trebuie să vedem cum să facem acest lucru? E mult mai aproape să cumpărăm în Statele Unite. Dar, bineînțeles că e vorba de măsuri care trebuie să fie evaluate din punct de vedere practic. Apoi, e vorba de atenția pe care o acordăm uh, cu precădere fetelor și femeilor. Suntem în contact cu UNICEF-ul care, după câte știți, are un mandat de protecție a acestor categorii de populație. De asemenea, suntem în curs de a aduna date în ceea ce privește copiii, orfani, deveniți orfani, precum și date <clears throat> legate de traficul de copii și care este realitatea pe teren, dacă este într-adevăr vorba de un astfel de uh, trafic, care este amploarea acestui fenomen și cu siguranță suntem gata să susținem acțiunile statelor membre și ale UNICEF-ului în acest sens uh, dacă este nevoie. Uh, celelalte orașe um, afectate, da, s-a vorbit de Jacmel, de, Leo, de Leogan, de asemenea, care sunt, uh, au fost foarte afectate Um, Leogan 150.000 de locuitori, uh, Jacques Mel jumătate din această uh, populație. Deci aceste orașe au o populație mult mai uh, mică, deci amploarea dezastrului este și mai mare, proporțional vorbind. E greu de organizat ajutorul aici, dar... <laughs> Het handelsbeleid daar een belangrijke rol kan inspelen in het heropbouwen. En ik heb... Cu siguranță că și uh, politicile comerciale vor fi un factor important în procesul de reconstrucție. Dar, după cum spuneam, să ne gândim la ce măsuri se pot lua pentru o mai bună structurare. Cred că acest lucru se aplică și regiunilor uh, caraibiene și până la urmă nu putem să separăm foarte bine lucrurile pentru că Haiti împarte zona cu statele caraibiene. Și sper că am răspuns la majoritatea întrebărilor. Vă mulțumesc! Mulțumesc! O să-i dau acum cuvântul doamnei Șamans pentru întrebările care i-au fost adresate. Um, je pense que... Cred că este vorba mai ales aici de două întrebări. Pe de o parte, despre achiziționarea alimentelor la nivel local. Ehm, nu e vorba aici numai despre achiziționarea alimentelor, ci mai degrabă despre a da posibilitatea agricultorilor din Haiti să găsească, să aibă o piață de desfacere la nivel local și de a putea să producă uh, pentru a avea venituri, adică de a putea să întărim agricultura și producția locală, întărind astfel situația economică a acestor mici agricultori care locuiesc în Haiti și care au renunțat la uh, agricultură pentru că s-au confruntat, de exemplu, cu importul de orez de la Miami sau din alte locuri. Uh, produse care erau mult mai ieftine decât uh, producția locală a uh, agricultorilor haitieni. Am constatat această evoluție deja în ultimii 15 ani. Producția locală a scăzut foarte mult din cauza concurenței importurilor externe. Și un scurt răspuns privind situația femeilor uh, și ce se va întâmpla cu ele în Haiti, dată fiind situația de violență care pare să predomine în această țară. Avem informații conform cărora la nivelul uh, conform cărora mass media a exagerat uh, Uh, cu siguranță um, uh, în prezentarea um, violenței din Haiti uh, prin imaginile care au făcut-o în conjurul pământului. Și unul din sectoarele care funcționează bine în Haiti este tocmai cel al uh, organizațiilor care sprijină femeilor. Există un minister specializat care a funcționat întotdeauna bine, nu numai în ceea ce privește protecția femeilor uh, față de actele de violență. În plus, acest minister a desfășurat uh, activități de prevenire și de informare în ceea ce privește SIDA. Din păcate am aflat că trei din femeile foarte importante în mișcarea feministă au uh, dispărut în urma acestei drame și au pierdut viața în uh, această dramă. În ceea ce privește ajutorul și nu numai ajutorul umanitar, dar și ajutorul pentru viitor, am dorit să facem o propunere sau să subliniem o propunere care a fost uh, deja enunțată de domnul de Gucht, uh, ni se pare foarte important să întărim coordonarea între statele membre ale Uniunii Europene încă de la început, adică uh, statele să nu-și trimită în mod independent uh, și necoordonat echipele la fața locului, ci să existe un sistem prealabil, coordonat, care să gestioneze uh, trimiterea, speciali- trimiterea de specialiști în uh, Haiti, tocmai pentru a se uh, face o specializare a sectoarelor și să nu existe nicio suprapunere. Mulțumesc! Uh, spune doamna președintă, pentru aceste informații în timp real și Acum vom uh, vedea care sunt următoarele noastre reuniuni. Ne vom reîntâlni la Bruxelles miercuri 3 februarie pentru audierea uh, comisarului desemnat, doamna Georgieva, la ora 12.30. Și reuniunea va dura până la 15.30. Apoi joi, 4 februarie de la 9 la 12.30 și luni 22 februarie de la 15 la 18.30. Iată, reuniunea noastră se închide aici. Vă